to avoid the criticism of Sir Robert, we would start... Pentru a evita criticile lui Sir Robert, vom începe numai cu 10 minute întârziere. Este un progres și promitem ca data viitoare să facem mai bine. Să începem cu primul punct pe ordinea de zi din această după-amiază, și anume recomandarea uh, adresată Consiliului Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile referitoare la un acord de parteneriat strategic UE-Canada. Canada. Aș dori să o invit pe doamna Iegle să ia cuvântul și să prezinte acest raport. Doamna Iegle, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimate colege, stimați colegi raportori din umbră, stimați colegi cei care sunteți prezenți și salut și uh, cei, pe toți cei care lucrează la acest dosar, pentru că avem foarte mare nevoie de ei. Până acum am lucrat foarte bine cu raportorii din umbră sau cu uh, echipele lor, dar și cu delegația pentru Canada. Și împreună am elaborat acest raport. Dincolo de asta, aș dori în mod expres să mulțumesc tuturor celor din secretariatele grupurilor, dar și Serviciului European de Acțiune Externă pentru sprijin mai ales în ceea ce privește serviciul uh, de acțiune externă, pot spune că am avut parte de o colaborare extraordinar de bună și din punctul meu de vedere această cooperare este foarte importantă dacă la sfârșit dorim să avem un rezultat bun. Canada este una dintre națiunile industriale mm, cele mai importante din lume și de aceea un partener foarte important pentru uh, Uniunea Europeană mai ales în ceea ce privește chestiunile economice. Pentru a menține relații strategice bune între Uniunea Europeană și Canada, care să și corespundă um, realităților actuale, negociem la ora actuală un acord de parteneriat strategic. Acordul de bază este din 1976. Deci nu începem de la zero, ci aducem la zi acest acord mai vechi. Sunt convinsă de faptul că acest acord este esențial pentru o mai bună cooperare, pentru relații mai bune, dar și pentru relații care să aducă beneficii ambelor populații. Acest acord poate intra în vigoare numai dacă noi, ca Parlament European, ne dăm acordul. Și, drept urmare, este foarte important pentru mine să pot uh, să pot să mă asigur că atât plenul uh, cât și Serviciul European de Acțiune Externă se preocupă de acest subiect cât se poate de rapid și că, bineînțeles, um, Parlamentul uh, va avea o, o poziție clară și gândită din timp. Căutăm un așa numit common approach, o abordare comună. Din punctul meu de vedere, um, acordurile luate în, sau prevederile din acordurile de, dinainte um, trebuie să fie vala, sunt valabile în continuare. Uh, am ales o linie um, strictă, pentru că acordul de parteneriat strategic va fi o bază pentru orice viitoare negocieri. Noi, în Parlament, trebuie să decidem ce cale vrem să uh, alegem pentru viitor, pentru a nu ne pierde credibilitatea. Cu textul de față, Parlamentul European își arată um, preocupările principale, dar și uh, reticențele uh, sub forma unor recomandări către Consiliul, Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă, externă referitoare la acest uh, acord. În mod conștient și intenționat am uh, folosit form formule cât se poate de generale pentru că am dorit neapărat să evit uh, forma unui, unei, scriso- unei scrisori scrise lui Moș Crăciun, în care toată lumea scrie ce, do ce și-ar dori în situația ideală. Un punct, am să-l menționez, de exemplu, un punct la care m-am referit, și anume acordul referitor la vize. Știți probabil că Canada solicită viză pentru cetățenii români, bulgari și cehi. Este un subiect pe care îl discutăm de mai mult timp și trebuie să vedem cum vom aborda acest subiect în acest raport. Este ceva foarte important. Mai sunt încă două puncte pe care trebuie să le discutăm în mod specific, dar în imaginea de ansamblu, pentru mine, uh, ca titlu, ca mare prioritate, uh, este să avem, să obținem acest acord și ca el să poată fi sprijinit, sprijinit de către o largă majoritate în Parlament. Asta îmi doresc și din partea co-raportorilor uh, mei, și anume să discutăm din timp despre amendamente, astfel încât să uh, intrăm în vot, dacă se poate, cu o linie comună bună, astfel încât să avem un bun rezultat la vot. Termenul pentru amendamente este 18 septembrie. A doua, al doilea schimb de opinii va avea loc pe 10 octombrie, votul la AFET pe 14 noiembrie și în plen poate în decembrie. Acesta este planul uh, la ora actuală. Mulțumesc, domnule președinte și am să-i rog acum pe raportorii din umbră și pe colegi, colege, care doresc să îmi spună ceva și vor să-mi uh, să aduc argumente, uh, îi invit să facă acest lucru, astfel încât să pornim o bună discuție și să putem ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Montalto. Thank you very much. Um, I will try and be as brief as possible. Mulțumesc. Voi încerca să fiu cât se poate de succint. După cum doamna raportor a subliniat, există două acorduri paralele, CPA și CETA, SPA fiind uh, acordul de parteneriat strategic, și important este să concentrăm relațiile între Uniunea Europeană și Canada și aș dori să fac o remarcă asupra a două puncte. În primul rând, este foarte important ca în momentul în care a, lucrăm la un acord între Uniunea Europeană și Canada, toate statele membre din interiorul Uniunii Europene să fie tratate în mod egal. Asta înseamnă că subiectul referitor la uh, renunțarea la obligativitatea vizelor pentru majoritatea cetățenilor uh, din majoritatea țărilor, cu excepția românilor, bulgarilor și cehilor, este ceva ce pentru noi este important să fie revizuit și iată, există un sprijin din partea tuturor uh, grupurilor și din partea tuturor statelor membre uh, pentru ideea de a avea o solidaritate totală pe acest subiect. Nu ar fi uh, cinstit să intrăm într-un acord, într acord de parteneriat strategic și aceste trei țări să rămână în situația prezentă, cu excepția situației în care am avea indicații clare și lipsite de echivoc, nu indicații, poate asigurări că se vor lua măsuri pentru a elimina aceste anomalii, pentru că este vorba de niște anomalii. În al doilea rând, am avut discuții și cu reprezentanți ai emisiunii Canadei la Bruxelles despre asta este vorba despre formularea în care facem referire la democrație, statul de drept uh, și uh, drepturile omului. Și este important să îi ascultăm și pe ei, chiar dacă nu suntem de acord cu ei. Ei spun că nu este corect, în cazul Canadei, o democrație în sensul de plin al cuvântului. Să fie tratați ca și când nu ar fi cazul. Răspunsul nostru din totdeauna a fost că ar părea să fie vorba de discriminare dacă am folosi texte diferite pentru țări diferite. Bineînțeles, trebuie să fim conștienți și să recunoaștem că nu toate țările au același nivel de calitate a proceselor democratice. Dar, din punctul de vedere canadian, cel puțin când am discutat eu cu ei, ne au spus că formularea actuală nu este acceptabilă pentru ei. Ceea ce spun ei este că asta umbrește criteriile democratice. Pe de altă parte, din, punct de vedere, din punctul de vedere al unui reprezentant din Parlamentul European, este foarte greu să deviem de la formularea obișnuită pe care o folosim în acorduri de parteneriat strategic. Cu alte cuvinte, ni se cere să derogăm de la normă și să nu tratăm Canada, la fel ca toate celelalte țări. Țări care poate nu au același nivel al democrației. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Montalto. Doamna Weber, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă și pentru eforturile depuse. Și în același timp aș vrea să spun că sunt convinsă că relația între Uniunea Europeană și Canada a fost, au fost, uh, relațiile au fost întotdeauna bune și trebuie să, ca lucrurile să continue așa. Canada este un partener tradițional, este o democrație puternică cu care împărtășim elemente culturale, principii, valori și este cât se poate de normal să continuăm pe această cale. Câteva comentarii. Da, într-adevăr, un aspect uh, mai sensibil este și mai delicat este modul în care autoritățile canadiene tratează unii cetățeni europeni din România, Bulgaria și Republica Cehă, care au în continuare nevoie de o viză pentru a Uh, intra în această țară și voi depune un amendament în acest sens. Cu siguranță mă voi consulta și cu alți colegi pentru a vedea dacă nu putem găsi un amendament comun. În același timp însă, dacă ne uităm la acordul de parteneriat strategic uh, pe de o parte și acordul economic și comercial pe de altă parte, trebuie să spun că poate ar trebui să avem o abordare mai juridică, să spun așa. Noi la AFET ne ocupăm de acordul de parteneriat strategic, INTA se ocupă de celălalt acord. Din punct de vedere juridic, eu încerc să înțeleg cum ar putea fi posibil sau acceptabil sau inacceptabil să existe o condiționalitate în acordul de parteneriat strategic care să ducă la suspendarea celuilalt acord. Nu mi se pare sănătos din punct de vedere juridic. Fiecare acord ar trebui să uh, stea pe propriile sale picioare și în acest sens voi depune și un amendament. în ceea ce privește clauzele referitoare la drepturile omului și abordarea de și abordarea pe care o dorim în acest acord de parteneriat strategic. Trebuie să fim coerenți, să analizăm principiile Uniunii Europene și trebuie să sprijinim, după cum spuneam, abordarea UE dar în același timp să fim echitabili în uh, formulările pe care le folosim în astfel de clauze. Nu cred că ne dorim să avem uh, probleme în acordurile cu Canada. Uh, avem o mulțime de acorduri încheiate cu multe state din lume și nu mi se pare că este chiar Canada cea care pune probleme în ceea ce privește respectul drepturilor omului. Din nou, amendamentul pe care am de gând să îl depun va fi foarte prudent cu formularea pe care trebuie să o folosim în această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Suisa. Mulțumesc. Uh, salut uh, eforturile depuse de noi toți, de altfel, pentru a crea această rezoluție și de a îmbunătăți relațiile și cooperarea cu Canada. În calitate de nou deputat, de deputată în numele Croației și membră al uh, delegației UE pentru Canada salută acest lucru. De la bun început aș vrea să spun că, din fericire, mulți croați și-au găsit um, locuri de muncă și un loc în Canada și nu au avut nevoie de o viză pentru asta. Îmi dau seama de faptul că există puncte, situații individuale în diferite țări, dar nu pot să fiu de acord cu punctul H, încă nesigur, vedem în, aici că în continuare există cetățeni europeni care au nevoie de o viză pentru Canada. Avem două acorduri uh, diferite, SPA și CETA. Cred că ar trebui să fie conectate și armonizate. Însă, în același timp, toate statele membre trebuie să se bucure de același tip de tratament când este vorba de vize. Eu nu cred că există uh, Uh, țări de prim rang și de al doilea rang. La Strasburg s-a discutat, uh, a, a avut loc discursul președintelui referitor la stare, starea Uniunii și am dezbătut acest subiect. Eu sunt convinsă că trebuie să continuăm să construim uh, și nu să separăm țările între nord și sud, între, în spațiul Schengen și în afara lui, țări bogate, țări sărace. Uh, Valorile principale pe care le împărtășim sunt dreptatea și democrația. Cred că discriminarea nu ar trebui să fie permisă. Sunt conștientă că nivelul democrației nu este egal în toate țările noastre, la fel cum nu este cazul pentru dezvoltarea economică din, în diferitele țări. Dar scopul nostru ar trebui să fie, să fie să armonizăm criteriile. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor. Voi sprijini amendamentul anunțat, uh, conform căruia Bulgaria, România și Republica Cehă ar trebui să fie țări în care se liberalizează vizele. Mulțumim, Sir Robert. Coming to this entirely afresh. Domnule președinte, având în vedere că mintea mea e proaspătă și nu știu aproape nimic decât ce am auzit acum aici, am fost foarte încântată de un coleg uh, al cărui nume îmi scapă, domnul Montalto, care s-a referit la formulările ce au dat de naștere la dezbateri. Sunt de acord, în primul rând, în totalitate cu cele spuse de el. Dacă punem un semn de întrebare asupra democrației Canadei, pentru mine este o mare surpriză. Și dacă textul acestui acord este astfel formulat încât nu permită nici o variație, pentru că există totuși variații, atunci nu e deloc o alegere bună. Și dacă vorbim doar despre o chestiune de redactare care dă naștere, nu neapărat la, nu insultă, dar dă naștere la preocupare în rândul canadienilor, ar trebui să fim suficient de flexibili ca să schimbăm problemele acolo unde apar, astfel încât să fie pe măsura așteptărilor Canadei. Mi se pare o idee bună și nu văd care ar putea fi problema. Bun. Domnul Peterle acum. Tukaj tudi se oglašam tudi. Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut cuvântul pentru că sunt raportor pentru acordul UE-Japonia. Și, și aici se pun întrebări și probleme similare. Probleme similare cu cele menționate de către doamna Weber. Și îi urez uh, de altfel foarte mult succes doamnei Weber cu amendamentul său. Cred că abordarea comună a noastră a tuturor poate să nu fie privită cu simpatie de către parteneri. Și cred că trebuie să fim sensibil și de, receptiv la sensibilitățile lor. M-a bucurat faptul că um, s-a vorbit despre o abordare consecventă. Încă ceva. Vorbim despre state terțe. Este o formulare care nu prea îmi place. Aș vorbi să vorbim despre aș prefera să vorbim despre alte state, nu state terțe. Pentru că și în categoria state terțe pot să intre state cărora nu le, nu le place această ștampilă. Mulțumesc, doamna Iegle, pentru încheiere. Îmi cer scuze, spune președintele. Domnul Tanăc înainte. Îmi pare rău, domnule președinte, că n-am fost aici la dezbatere. Aveam o întâlnire la care a trebuit să particip, dar vreau să-l sprijin pe domnul Atkins și să spun că grupul meu va prezenta o serie de amendamente pentru a aborda această problemă, fiindcă eu cred că modelul valabil pentru toți, uh, pe care Uniunea Europeană l-a preluat în mod arogat pentru toate statele terțe, care includ și democrații mature, cum ar fi India și Canada, este cum am spus, o atitudine arogantă și de neacceptat pentru o țară cum este Canada, pentru că asta ar însemna că noi suntem un fel de arbitri ai democrației și că ne rezervăm dreptul uh, prin aceste acorduri să suspendăm uh, orice acorduri când credem că țările respective nu dau dovadă de democrație, dar trebuie să lăsăm și marge de manevră, fiindcă dacă pierdem țări, cum ar fi Canada, ar fi o tragedie pentru comerțul global, pentru Alianța Nord-Atlantică, pentru mine, de exemplu, exemplu, care îmi doresc ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană și să avem um, țările din uh, Commonwealth în astfel de parteneriate de liber schimb. Toate astea sunt lucruri foarte importante pentru noi care vrem să susținem Uniunea Europeană și uh, nu vrem să considerăm că Uniunea Europeană poate fi locuită de alte structuri. Deci vă rog să dăm dovadă de înțelegere față de poziția Canadei și față de poziția Regatului Unit, care consideră că trebuie să fim flexibili și să nu impunem o măsură universală tuturor, pentru că o să ajungem la niște cunoscute consecințe pe care nimeni nu și le dorește. Mulțumesc, doamna Iegle, acum are cuvântul. Mulțumesc aș dori pen, să spun pentru cei care nu au fost de la bun început aici și poate nu au auzit ceea ce am spus, aș dori așadar să spun că sunt deschisă pentru orice fel de remarci, dar că la final aș dori să avem o bază comună pe baza cu ajutorul căreia să acționăm nu numai înspre Canada, și se simte asta astăzi. Discutăm despre Canada, dar um, vom avea exact aceeași dezbatere și uh, pentru viitoarele acorduri pe care le încheiem. Ceea ce trebuie să facem, și asta este preocuparea mea de bază, este să fim prudenți și să ne gândim cât de mult putem să ne deschidem, dar unde trebuie să punem punct acestei deschideri. Și Aș dori să vă rog să nu vorbim despre aroganță, dacă vorbim despre faptul că valorile noastre universale, valorile fundamentale uh, ar putea să aibă un efect, uh, ar putea să fie considerate ca, ca o aroganță din partea altor țări. Este baza noastră, abordarea noastră comună pe care ne-am pe baza căreia am și lucrat um, în acordurile pe care le-am încheiat până acum și trebuie să fim uh, cinstiți și cu, cu cei cu care am încheiat acorduri înainte. Important este că aici nu discutăm nimic ce ar pune sub semnul întrebării acordul CETA. Acest lucru nu are voie să se întâmple. Trebuie să discutăm în mod intens și de aceea am solicitat această dezbatere în timp util, pentru că știam ce se va întâmpla. Din 2009 deja lucrez pe subiectul Canadei și pot să le spun tuturor colegilor um, care au făcut remarce referitoare la uh, problema vizelor că um, s-au făcut pași, că Canada a luat măsuri. Da, bineînțeles, uh, Canada respectă drepturile, drepturile omului, drepturile minorităților și așa mai departe. Și îi întreb atunci pe canadieni de ce nu puteți semna acest acord, nici nu cere mai mult. Dacă ei spun că sunt la, la același nivel cu noi în ceea ce privește drepturile omului uh, și așa mai departe, atunci spun canadienilor, bun, și atunci unde e problema ca să semnați? Bineînțeles, la minorități sunt unele probleme. Închei, domnule președinte. Doresc numai să fac apel la noi toți să ne preocupe acest subiect, să ne gândim foarte bine la modul în care formulăm amendamente și vă rog ca după aceea să să ducem din nou o discuție și să încercăm să găsim o linie comună și pentru viitoarele acorduri, pentru că dacă nu vom duce aceeași discuție de fiecare dată și în plus nu vom fi cinstiți față de toată lumea. Și nu aș vrea asta, eu vreau să avem o bună bază pentru viitor. Mulțumesc! Acum o să-l rugăm pe colegul nostru, domnul Roil, care este președintele delegației Uh, pentru peninsula coreeană să ne informeze să ne informeze cu privire la vizita în Corea de Nord în iulie. Vă rog, așteptăm informații cu mare plăcere. Domnule președinte, stimați colegi, pe scurt vă uh, spun despre uh, delegația noastră aveți descrierea detaliată în dosar. În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, colegii și cu care au participat la această delegație și cu mine vă stau la dispoziție. Șapte colegi am fost în delegație, a fost o mică problemă și am să vă spun, am vrut să mergem în Corea de Sud și în Corea de Nord, ca de obicei, însă uh, au apărut unele probleme tehnice care au făcut uh, să nu putem uh, să, să trebuiască să rămânem prea mult în Corea de Nord și după aceea n-am mai avut timp nici măcar o zi întreagă pentru Corea de Sud. Um, partenerii din Corea de Sud au fost îngrijorați pentru că nu am avut um, suficient timp pentru ei, dar acest lucru până la urmă s-au, um, s-au liniștit, am reușit să îi liniștim în discuții și în uh, apeluri telefonice. Este pentru prima dată din 2011 uh, când o delegație din Europa merge în Corea de Nord și asta într-o perioadă în care Corea de Nord uh, trăiește unele um, circumstanțe politice dificile, tensionate. Și am am, știm cu toții despre ce este vorba, vă amintiți de amenințările Coreei de Nord uh, referitoare la uh, arme nucleare, uh, întreruperea discuțiilor, colaborării și așa mai departe. Intenționat am încercat să pornim discuții, am vrut să mergem la fața locului pentru a ne face o impresie, dar și pentru a putea Uh, începe un dialog. În timpul discuțiilor care au fost duse și care au avut loc la nivel înalt, atât în Corea de Nord, ci cât în Corea de Sud, în Corea de Nord, inclusiv cu vicepreședintele pentru comerț, uh, cu viceministrii și așa mai departe, și, în plus, o reuniune pe care am organizat-o noi cu ONG-uri și agenții ONU din uh, Fenian. Discuții foarte interesante, însă am putut vedea anumite modele de argumentare. Noi am făcut referire la faptul că oprirea programului nuclear este o premisă pentru continuarea discuțiilor și în plus uh, am spus că trebuie ca politica nordcoreană să se schimbe puțin pentru ca politica noastră să se schimbe și ea. Ne-au răspuns că la ei situația este diferită, au tot repetat asta, până când la un moment dat am spus destul de clar uh, că toate aceste ritualuri uh, nu le duc mai departe, nici pe cei din uh, Corea de Nord. Și până la urmă a fost interesant să putem constata cum uh, situația locuințelor um, era cetățenilor obișnuiți din Corea de Nord era în, într-un contrast foarte puternic față de uh, Um, de clădirile publice. Am discutat la Beijing cu uh, reprezentanții Chinei și ni s-a dat de înțeles că și partea chineză vede lucrurile într-un mod mai nuanțat decât înainte. Și asta a fost interesant și pentru colegii care fuseseră acolo prima dată. Lucrurile s-au schimbat um, și am putut constata anumită iritație față de ceea ce face Corea de Nord și uh, ni s-a spus că China are mai puțină influență asupra Coreei de Nord decât uh, ceea ce crede Occidentul. Foarte interesant a fost uh, discuția cu reprezentanții Coreei de Nord. O mare parte erau discuții rituale, sub formă de ritual cumva, dar foarte interesante, interesante au fost discuțiile cu ONG-urile care au reieșit din întâmplare. Ne-am întâlnit în uh, reprezentanța ONU și am aflat câte proiecte foarte interesante sunt duse la bun sfârșit și cât de mare succes au, dar și faptul că ele au un efect cât se poate de clar. Uh, ni s-a atras atenția asupra două, două aspecte. În primul rând, prin sancțiunile impuse Coreei de Nord, organizațiile de ajutor au mari greutăți în a-și transfera uh, fondurile practic nu au acces la propriile uh, fonduri. Trebuie să meargă în China să-și ia banii de la bancă de acolo. Lucru care face ca lucrurile să fie foarte, foarte grele. Și bineînțeles, nu, acesta, nu aceasta a fost intenția sancțiunilor. Și, în al doilea rând, pot să vă spun că aceste proiecte au efecte foarte interesante. Am putut să vedem și noi un proiect european și ca întotdeauna, peste tot, aceste proiecte creează contacte, în al doilea rând elimină prejudecăți și în al treilea rând ajută într-adevăr. Și trebuie să ne gândim în Europa dacă nu putem să facem mai mult. Întotdeauna ne-am gândit că poate ar trebui să mergem dincolo de domeniul agricol și alimentar poate în domeniul sănătate, educație, dacă nu am putea și acolo să uh, ajutăm cu proiecte europene, pentru că orice european din țara respectivă care, duce un, care conduce un proiect își face contacte, cetățenii uh, au contact cu alți oameni, află mai mult despre străinătate, își dau seama că imaginile care le sunt uh, prezentate nu sunt reale. Am avut uh, impresia și mulți colegi uh, au avut aceeași impresie că ar trebui să ne concentrăm pe astfel de, uh, astfel de proiecte. Și poate că ar trebui să facem uh, oferte și coreenilor de nord din afara Europei. Ei bine, toate acestea sunt uh, pe termen lung și nu se vor uh, rezolva în timp uh, scurt. Situația din punct de vedere alimentar este deloc bună și nu credem că se îmbunătățește, de aceea este foarte important să continuăm cu ajutorul. În Corea de Sud am fost numai foarte puțin timp. Practic ne-am întâlnit cu ministrul de externe și cu colegii din adunarea națională. În primul rând, totul a fost perfect organizat și am fost primiți cu un entuziasm extraordinar. Noi am fost acolo numai sâmbătă dimineața, practic, dar persoanele, au, oamenii care ne-au întâmpinat au fost foarte deschiși, foarte entuziaști, foarte angajați, foarte implicați. Uh, n-au mai fost supărați pe noi că nu am venit uh, prea mult timp și au, au fost foarte curioși ministrul de externe ne-a lăsat o impresie foarte bună de om deschis care nu a încercat să ne explice tot ce nu merge bine în Corea de Nord, dar a părut mai degrabă interesat să uh, descopere subiecte de discuție și, de, și modalități, modalități de a Um, continua și de a duce mai departe relațiile. În, Nord, în Corea de Nord uh, nu am putut vizita Kaesong. Este o zonă militară, ni s-a spus, și deci nu avem acces. Nu a fost... Uh, asta a fost partea mai degrabă neplăcută. Pe de altă parte, însă, lucrurile se mișcă. Am avut o discuție cu ambasadorul Coreei de Sud la Bruxelles. Mâine se pun lucrurile în mișcare acolo și se va încerca și extinderea acestui complex uh, industrial, nu numai între Corea de Nord și de Sud. Uh, Corea de Sud încearcă să aducă la fața locului și alte întreprinderi uh, internaționale, astfel încât acest complex industrial să nu poată fi închis în fiecare săptămână după bunul plac al coreenilor de Nord. Um, vor avea loc uh, reuniuni familiale între um, coreeni de nord și de sud, deci separați de frontieră, uh, reuniuni mici, puțin oameni, dar uh, se va întâmpla. Corea de Nord este un stat complet izolat, unde oamenii nu o duc bine, însă avem senzația că sunt și tineri acolo care sunt curioși, sunt interesați, um, care își doresc contacte și sunt convins că astfel de contacte ar avea efect pe termen lung. Așadar, în octombrie le vom avea în vizită pe ambasadorul Coreei de Nord aici. În ianuarie îi vom avea ca invitați pe colegii din Adunarea Națională din Corea de Sud la Strasburg. Și, bineînțeles, se pot organiza discuții cu astfel de ocazii. Eu cred că merită. Și cred că eu unul am învățat foarte mult, cred că și colegii. Eu nu sunt cineva care călătorește cu plăcere, dar trebuie să vă spun că în această delegație mă bucur că am fost. Mulțumesc! Thank you very much. Sir Robert, please. Mulțumesc, Sir Robert, acum. Domnule președinte, sunt recunoscător și fascinat de raportul prezentat de domnul Royal. Uh, prezint o serie de semne de întrebare pentru noi care nu avem ocazia să mergem în niște locuri așa uluitoare și mă întreb dacă pot să-i pun aceste întrebări. În primul rând, a fost mulțumit sau... Nu, membrii au fost mulțumiți, au putut să vadă tot ce și-au dorit, fiindcă nu asta este reputația pe care o are Nord-Corea în lume, cel puțin. Asta în primul rând. În al doilea rând, de curând, în Regatul Unit, a avut loc un raport BBC făcut în secret de către un, raport, de către un reporter BBC care a filmat tot felul de lucruri în Corea de Nord pe care nu trebuia să le vadă. A arătat sărăcie extremă, foame în rândul oamenilor și de asemenea și niște condiții în închisori foarte neplăcute cu un număr foarte mare de deținuți închiși acolo. În al treilea rând, având în vedere amenințările referitoare la țintire, la uh, rachete care să fie dirijate către Statele Unite. A fost, ați avut ocazia să faceți o evaluare a situației armatei? Ați văzut ceva activități în acest sens? Uh, și în încheiere, o întrebare mai degrabă retorică. Delegația dumneavoastră și dumneavoastră ați putea spune că necunoașterea totală a lumii de către cetățenii din Corea de Nord este de o binecuvântare sau este un lucru îngrozitor pentru ei? Aveți cuvântul. Bun. Uh, nu, uh, e niciun secret să spun că condițiile sunt îngrozitoare, că n-am reușit să vedem ceea ce am vrut, bineînțeles că n-am putut vedea ceea ce am vrut am uh, putut să ne încercă, să ne întâlnim cu niște ONG-uri, lucru la care nu ne așteptam și ne-am întâlnit, dar în afară de asta, sigur, ne-am confruntat cu mentalitatea guvernului din Corea de Nord, care sigur încerca tot timpul să ne pună bețe în roate uh, în ceea ce privește programul nostru. Interesant este că am avut alături de noi colegi care au mai fost acolo. Pentru mine a fost prima dată și colegii care știau au spus că acum lucrurile sunt mult mai deschise decât în trecut. Erau oameni care aveau, de exemplu, telefoane mobile, lucru care înainte nu se întâmpla. Erau oameni relativ bine îmbrăcați. Probabil parte a clicii guvernamentale. Dar, într-adevăr, condițiile, sărăcia erau îngrozitoare, nici o îndoială în acest sens. Uh, condiții de locuit în care nimeni în Europa n-ar vrea să locuiască. Ce interesant pentru mine a fost această diferențiere între evaluarea făcută de cei care deja mai fuseseră acolo și care au spus, o, dar e mai deschis, lucrurile s-au uh, schimbat, sunt mai multe mașini pe stradă, înainte erau străzi, străzi goale de mașini. Uh, am văzut câteva fabrici moderne cu procese automatizate de producție, companii moderne toate lucrurile se întâmplau um, um, cu procese automatizate, chiar dacă în unele cazuri nu era nevoie, se putea face la fel de bine și cu mâna. Uh, dacă uh, te uiți pe geam într-o astfel de fabrică, poate poți să vezi soldați care mărșăluiesc uh, în curtea fabricii. Deci, da, armata era peste tot. Um, la final, m-am întrebat cum putem ști în ce măsură lucrurile pot să evolueze, să se miște. Uh, cel mai important pentru noi a fost să ne gândim cum să găsim o modalitate ca ONG-urile să primească fonduri ca să-și poată facă treaba. Orice inițiativă am avea acolo cu oameni din Europa, din Statele Unite, reprezintă un contact în plus și fiecare contact este o deschidere, o posibilitate de conversație uh, cu oamenii de acolo. Putem vorbi cu ei despre viețile lor. Nu, put, nu poți izola oamenii de lume la nesfârșit. Acest lucru s-a văzut și în Europa. E imposibil să fie dus la nesfârșit așa. Chiar uh, și atunci când ne-au rugat să le predăm telefoanele mobile, noi am spus, nu, nu vă dăm telefoanele mobile, ce rost are, că oricum nu funcționează aici. Însă au încercat să ni le ia, au insistat și noi am refuzat și am spus nu vi le dăm și cu asta basta. Și sigur că Uh, toată lumea dă vina pe altcineva, pe americani, japonezii, pe Corea de Sud, uh, dar n-are rost să te angajezi în astfel de conversații, fiindcă nu ajungi nicăieri. Tot ce vreau să spun, tot ce am încercat să spunem, este putem să, ajut, să vă ajutăm oamenii. Cum de oamenii din Corea de Sud trăiesc mult mai bine decât aici? poate acest lucru se poate schimba. Cum se poate schimba? Asta a fost uh, ideea de dialog. Și uh, am ajuns uh, să discutăm, da, cum putem pune lucrurile în mișcare, de ce este nevoie. Pentru că uh, trebuie să spunem politicienilor din Corea de Nord avem nevoie de o mai mare deschidere, uh, de fiabilitate și dacă lucrurile se schimbă așa peste noapte și totul se închide, nu ai cum să, să uh, îți îmbunătățești lucrurile. Uh, nu am primit un răspuns concret când am spus acest lucru, dar impresia noastră a fost că au înțeles la ce ne referim. Da, Uh, într-adevăr, spun și eu că este adevărat, pentru că astăzi se pare că lucrurile sunt mai deschise decât în 89 când am vizitat eu locul respectiv. La momentul respectiv vă garantez că nu erau telefoane mobile. gluma era că erau două canale, uh, canalul Kim Il-sun și uh, al doilea canal era cineva care spunea să ascultăm primul canal. Atât aveau ca telefon. Aveau blocuri, blocuri de apartamente goale pregătite pentru săracii uh, din Sud care o să năvălească după reunificare. Domnul Montalto are cuvântul. Mulțumesc! Am fost și eu în, în Corea de Nord, nu știu dacă în același timp cu dumneavoastră, dar aproape. Problema pe care o identific eu este că cetățenii din Corea de Nord au o mentalitate foarte diferită de mentalitatea oricărei țări, oricărei alte țări cu un regim autoritar. Au fost educați așa, au fost îndoctrinați și uh, cred ei cred din suflet uh, toate lucrurile pe care le aud. Chiar și atunci când lucrurile care li se spun par să fie uh, de necrezut pentru noi. Și cred că asta este cea mai mare problemă cu care se confruntă lumea vis-a-vis -vis de Corea de Nord. Spre deosebire de alte țări, alte țări închise în ele, există, cu care există totuși o formă sau alta de contact, de schimb cu exteriorul, în Corea de Nord aceste gen de contacte sunt puțin probabile și totuși când se produc, când se stabilesc contacte cu uh, cei din afară, după cum știți cu toții, uh, împrejurările în care aceste mm, dialoguri se desfășoară sunt speciale. Pot de asemenea să vă spun că în ultimii ani lucrurile au uh, evoluat, să spun, foarte puțin, s-au relaxat, dar foarte puțin. China, evident, nu mai are sau nu are același control asupra Coreei de Nord, cel puțin nu cel pe care ni-l imaginam noi că îl are, uh, Uh, toți cei care au fost acolo uh, au putut vedea că în Corea de Nord lucrurile sunt speciale. Este o țară foarte specială, așa de specială încât este dificil pentru noi să înțelegem ce se întâmplă în mintea oamenilor din Corea de Nord. Când vorbim despre armata de un milion de oameni, eu îndrăznesc să spun că de fapt e doar o fracțiune, fiindcă fiecare nord-corean uh, militează, este, este parte a armatei Coreei de Nord, fiecare bărbat, fiecare femeie. Deci când vorbim despre uh, cea mai mare armată sau a patra armată ca mărime și așa mai departe, trebuie să înțelegem că toată lumea, într-un fel sau altul, face serviciu militar în Corea de Nord și mentalitatea lor este că își doresc să aibă o Coree unită, asta susțin în prezent, asta este credința lor înrădăcinată și este uh, dacă nu, una de, cea mai dificilă situație cu care te poți confrunta este în orice caz una îngrozitoare, având în vedere această mentalitate, această structură a modului de gândire a fiecărui sau aproape fiecărui nordcorean. Mulțumesc, domnul Roy trebuie să plece, colegul nostru, dar domnul Tenov vrea să intervină, deci dacă îmi puteți rămâne două-trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru colegul meu uh, socialist. Toată lumea știe că DPRK este un regim totalitarian stalinist al terorii cu uh, oamenii spălați total pe creier, așa cum a spus și dumneavoastră. Am înțeles că noul lider și-a executat uh, partenerul și chiar un general a fost împușcat pentru că nu a dat dovadă de suficient respect pentru nașterea bunicului său. Cum vă puteți asigura că aceste vizite care se efectuează din partea Parlamentului din când în când nu sunt folosite ca niște exerciții de propagandă? propagandă și manevrate, manipulate de regim. Uh, adică trebuie să vă aplecați în fața uh, marelui lider. Eu refuz să merg acolo din ideea că vor folosi această vizită pentru a-și menține uh, mâna pe putere, arătând, iată, suntem recunoscuți de țările din Europa Occidentală. Același lucru și în cazul Iranului. Cum vă asigurați că vizita dumneavoastră acolo este utilă pentru coreeni și nu mai degrabă pentru regim? Domnul Royal. Mulțumesc. Este o întrebare bună și este o întrebare pe care trebuie să ne o punem. Dar Tocmai exemplul dumneavoastră mă face să spun că a fost bine să mergem. Am fost, am văzut cum e situația la fața locului și apoi când am auzit de, de faptul că această persoană a fost împușcată, l-am sunat pe ambasador și L-am întrebat, s-a întâmplat într-adevăr? A fost împușcat cineva? Și de ce? Pentru că, pentru că fusesem acolo, aveam un dialog deschis și am putut să punem această întrebare. Aștept cu nerăbdare să văd cum va fi abordat subiectul de către ambasador. Impresia mea după această delegație este că am, fost, am avut dreptate să mergem și că este util să mergem, dar de fiecare dată ajută foarte puțin. Puțin. Dar, bine, până la urmă, viața omului de rând nu putem să o schimbăm. Nu suntem chiar atât de importanți pentru asta. Mulțumesc! Dacă doriți să plecați acum, vă mulțumim pentru prezență și trecem la următorul punct. Situația drepturilor omului în regiunea Sahel. Domnul Tenoc, raportorul, este invitat să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum majoritatea membrilor comisiei știu, trecerea uh, prin Parlament a raportului meu privind Sahelul n-a fost ușoară. Uh, faptul că Sahara de Vest, care acoperă cam un sfert din raport, a primit cam 95% din atenție și din lobby, vorbește de la sine cu privire la pozițiile puternice în Parlament și cu privire la uh, diver, natura divergentă a subiectului. Înainte să intrăm în detaliu pe amendamente și soluții de compromis, eu cred că um, există confuzie și neînțelegere și vreau să ofer o clarificare cu privire la modul în care a fost structurat acest raport. Poziția mea privind Sahara de Vest a fost consecventă an de-a rândul în ceea ce privește drepturile oamenilor din Sahara pentru a-și determina propriul viitor sub uh, controlul um, ONU, în mod liber de orice ingerență. Nu am nicio poziție cu privire la finalul statutului teritoriului și, de ce, și deși îmi susțin poziția, nu am dorit neapărat să includ Sahara de Vest în raport. Când am acceptat raportul, am încercat că ideea era să abordăm Sahelul ca regiune, însă uh, ulterior a devenit clar că Sahara de Vest întotdeauna era intenția să facă parte din raport și, într-adevăr, propunerea socialiștilor se referea la situația drepturilor omului doar în Sahara de Vest, ca raport uh, de sine stătător. Am ajuns la un compromis cu privire la situația drepturilor omului în Sahara de Vest și Sahel, dar împotriva dorinței mele s-a transformat în Sahel și Sahara Deși invers am fi putut să avem o sferă de acoperire mult mai mare. Am avut negocieri îndelungi și am hotărât ca în titlu să introducem doar Sahelul, dar că în raport, în mandatul raportului, introducem uh, uh, Sahara de Vest. AFET, DROA și conferința președinților de comisii și conferința președinților au fost cu toții de acord. Deci, contrar celor spuse din partea unor membri și unor guverne, departe de a ignora voința conferinței președinților, m-am supus acestei voințe granițe. Am presupus că pe termen lung nu va fi un lucru rău, fiindcă Sahara de Vest este un subiect um, rar atașat atunci când discutăm Sahelul, dar uh, poate că e o greșeală din punct de vedere al drepturilor omului. Așa cum a spus secretarul general ONU în aprilie, conflictul trebuie să fie abordat ca parte a unei strategii mai largi pentru Sahel. Instabilitatea în Sahara de Vest este uh, dăunătoare pentru Sahel și viceversa. Și cum spunem adesea aici, drepturile omului și securitatea sunt simbiotice și nu pot fi separate. Rapoartele mele au arătat că mișcările în Sahara de Vest și în tabere cresc și ar fi un dezastru să se rea violența acolo. Și am uh, ignor, dacă ignorăm această parte a lumii, pe riscul nostru o facem. Lăsând Sahara de vest deoparte, mă preocupă faptul că în mare parte a raportului se referă la cele cinci țări din strategia Sahel și acestea trebuie să beneficieze de atenția pe care o merită. Cea mai intensă parte se referă la marele dezastru din ultimii doi ani din Mali, o țară din Africa de vest, care a cunoscut stabilitate politică și pace o vreme. Deși putem fi optimiști cu precauție că partea cea mai rea a crizei deja a trecut, totuși ea nu s-a încheiat refugiat. Există câteva sute de mii de refugiați și stră- persoane strămutate interne care doresc să se întoarcă acasă. Procesul reconcilierii trebuie să înceapă la nivelul comunităților din Mali și uh, resentimentele tuaregilor de zeci de ani trebuie să fie abordate nu doar în Mali, ci în întreaga regiune reconcilierea nu va da roade dacă nu există um, rezolvarea problemelor. Maliul trebuie să fie un prototip pentru succesul instituțiilor judiciale și a statului de drept. Uh, adesea în Sahel, crimele de război și împotriva umanității s-au bucurat de impunitate instituțională și de aceea faptul că dictatorul Chadian din uh, Senegal uh, și uh, investigațiile TPI uh, um, uh, um, uh, um, referitor la crimele din Mali s-au desfășurat, sunt niște lucruri pe care trebuie să le salutăm. Am încercat în raport să subliniez nevoia unei strategii coerente în ceea ce privește impunitatea în întreg Sahelul. Trebuie să cunoaștem drepturile omului, să dorim să intensificăm sec- securitatea, să abordăm uh, problemele de religie, să combatem traficul de droguri, oameni și armeni, mai ales în ceea ce privește rutele est-vest și nord-sud din Sahel și să îmbunătăț îmbunătățim guvernanța, responsabilitatea și legitimitatea instituțiilor și a statelor. Raportul uh, susține descentralizarea puterii și intensificarea rolului societății civile și am abordat și situația femeilor, de exemplu mutilarea genitală la femei, problemele copiilor, minorităților, munca forțată în rândul copiilor, căsătorii forțate și în Mauritania problema sla- slaviei. Deci e un subiect contencios și foarte disputat de autoritățile din din Mauritania. În întâlnirile cu raportorii am ajuns la un compromis um, fără mari probleme cu uh, un consens în grupurile politice cu privire la aspectele cheie care afectează regiunea. În multe dintre compromisuri am introdus uh, amendamente uh, din toate grupurile politice. Le mulțumesc colegilor pentru contribuția constructivă și dorința de, contri- de a face și uh, compromisuri. Am făcut eforturi pentru a ajunge la soluții de compromis care să fie acceptate de toată lumea. În unele cazuri se pare că am înregistrat un succes la început, dar n-am putut mulțumi până la urmă pe toată lumea și dat fiindcă negocierile s-au încheiat, mulți colegi acum doresc să se retragă din acele compromisuri. La întâlnirea raportorilor din umbră am discutat o opțiune de a accepta amendamente orale la compromis și apoi să votăm împotriva lor. Dar se pare că asta a ar duce la un vot împotriva com- întregului compromis din motive procedurale. Deci amendamentele orale nu vor fi acceptabile în compromisurile finale, deși colegii sigur au dreptul să le depună și eu uh, voi face același lucru uh, pe câteva corecții de ordin faptic, de exemplu numărul de state care recunosc uh, SADR de la 45 la 35, deci e un număr redus. Pe scurt, tema globală a raportului trebuie să fie că UE trebuie să colaboreze cu actorii locali axându-se pe uh, drepturile omului și uh, securitate. Avem o misiune acolo, o misiune UCAP uh, de consolidarea capacității, drepturile omului însă lipsesc din strategia UE Sahel și sperăm că acest raport va contribui la îmbunătățirea situației. Asta este un domeniu unde putem face mai mult multe și cred că raportul, sper că raportul își va aduce contribuții aici. Dacă putem să reunim uh, voci diferite în ceea ce privește Sahara de Vest și să influențăm pozitiv situația de acolo, chiar și într-un mod cât de redus, după părerea mea, vom fi înregistrat un succes în ceea ce privește stabilitatea, pacea în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rac, acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, dragi colegi. Întâi de toate, dați-mi voie să-l felicit pe domnul raportor pentru acest raport excepțional și pentru ceea ce el și colaboratorii lui au făcut în acest raport de inițiativă în ceea ce privește dreptele omului în Sahel. Am avut ocazia să dialogăm, să ne prezentăm punctele de vedere săptămâna trecută în Strasburg. Sunt încântat de rezultatul și compromisurile obținute. Am însă câteva observații. Acest raport de inițiativă este unul foarte important în comisia noastră și a fost, e cel mai important din acest mandat. Accentul a fost pus pe o regiune um, care adesea este uitată și izolată. Sahelul conține 5 țări cu 60 de milioane de locuitori, peste 18 milioane de oameni care suferă de foame, peste 2 milioane de copii infectați cu HIV uh, și era momentul ca Europa să-și întoarcă fața către această parte a lumii și să punem uh, lumina pe situația din Sahel. E o zonă geografică bogată și uh, instabilă din punct de vedere geopolitic. Regret că există anumite probleme care n-au fost dezbătute suficient. Dreptul la femeilor la sănătate în această țară, căsătoriile forțate, um, Uh, procedura conform căreia dacă soțul moare, soția se căsătorește cu uh, fratele soțului sau dacă femeia moare, sora se căsătorește cu soțul, sunt niște proceduri care trebuie eliminate în Ceat și în Macedonia. Apoi, uh, în Mauritania și Niger, sclavia, imaginea până la urmă a Sahelului este destul de dură. Sigur că uh, putem găsi soluții de compromis, dar încă mai este loc de îmbunătățire. E nevoie să acționăm, să luăm măsuri concrete și, acestea fiind spuse, sunt foarte încântat că am putut să-mi aduc și eu contribuția. De asemenea, nu. Uh, am un sentiment de neînțelegere și de jenă. Consider că uh, raportorul nu a avut o abordare peste tot uh, echilibrată și ultima parte de 10 paragrafe nu se referă la Sahel, ci la Sahara Occidentală, Sahara de Vest. Asta m-a uimit, dați, dragi colegi, apoi m-am resemnat uh, în fața dovezilor și am văzut că Accentul a fost pus în mod intenționat pe Sahara de Vest. Sahara și drepturile omului, dragi prieteni, da, dar toată Sahara, nu doar o parte a acesteia. Nu ignor că există, pro- nu uh, îmi scapă faptul că există probleme acolo. Există o serie de amendamente care clarifică situația drepturilor omului acolo. Um, care se confruntă cu probleme foarte mari ca în tot Sahelul, dar uh, și spun asta domnului raportor, de ce să nu avem un raport de inițiativă parlamentară pentru Sahara, lucru care de altfel a fost făcut în Senatul din Franța, unde am separat Sahelul de Sahara. E prea târziu, din păcate. Și aș vrea să vă informez și cu privire la munca grupului de raportori din umbră. Domnul Tenoc Domnule Tacnoc, ați făcut uh, o muncă formidabilă. Ați compilat 341 de amendamente depuse și uh, aveți 42 de amendamente de compromis care în mare parte uh, satisfac situația, cu excepția două. Nu pot să susțin compromisul 32 și 36 și propun colegilor mei din PPE să facă exact același lucru. Compromisul 32 reia ideea autodeterminării poporului salauit cu care nu sunt de acord, căci um, credem mai degrabă la, în planul de autonomie din 2007 propus de Maroc. Il în ceea ce privește compromisul 36, se referă la acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Marocul și veți fi de acord cu mine că nu e de competența comisiei noastre să discute despre un astfel de acord comercial, care mai mult decât atât e pe care de a fi renegociat. Încă o dată, domnule raportor, doresc să vă mulțumesc pentru munca depusă. Am fost încântat să pot să lucrez împreună cu dumneavoastră și cu ansamblul colegilor și înainte de a încheia, aș dori să mulțumesc tuturor asistenților noștri care întotdeauna au fost alături de noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Roata. Și acum... Cu microfon vă rugăm. Domnul Arlachi, abia, abia am auzit ultimele comentarii uh, în ceea ce privește raportul și felul în care s-a inclus uh, Sahara Occidentală. Da, sunt de acord cu faptul că e un raport satisfăcător, mulțumitor, echilibrat. Dar cu toate astea aș dori să fac totuși câteva observații în ceea ce privește Sahara de vest. Și faptul că există acest dezechilibru în raport. Și acest dezechilibru a fost datorată faptului că inițial raportul era pe tema Sahelului, regiunii, deci separat de Sahara, după care s-a luat o decizie, nu mai știu exact în care etapă a procesului legislativ, să reunim cele două rapoarte și să avem doar un singur raport. Iar grupul nostru a susținut ideea că aceste două rapoarte ar trebui să rămână în continuare distincte. Și acum sunt de acord cu domnul Roata, care spune că Sahara Occidentală ar fi meritat un raport de sine stătător pe tema aceasta a drepturilor omului. Și sunt oarecum surprins pentru că nu mai știu care era poziția PP-ului, dar dacă s-a luat o decizie, asta înseamnă că la un moment dat era un acord pe această temă, nu? Acum nu știu dacă mai avem timp, dacă mai putem să facem asta, dar poate că ar fi bine să ne acordăm ceva timp pentru a face un raport doar pe situația din Sahara. Apreciez spiritul de cooperare de care a dat dovadă toată lumea în discuția noastră pe tema compromisurilor. Domnul Tano, care a reușit să concilieze niște poziții destul de divergente pe acest punct și sunt oarecum dezamăgit de poziția domnului Roata acum, care Uh, dorește să dea înapoi în ceea ce privește amendamentele de compromis 32 și 33. Pentru că am, am, am, am, ne-am aplicat o dimineață întreagă asupra acestor texte la Bruxelles, la Strasburg, și am avut senzația că poziția PP-ului ar, era deja clară, hotărâtă și prezentată. Și la momentul respectiv n-am auzit niciun fel de obiecții la întâlnirea noastră în ceea ce privește aceste două amendamente de compromis, în ceea ce privește dreptul la autodeterminare și uh, uh, acordul de pescuit. Așa că am, la finalul negocierilor eram destul de mulțumit. Însă acum notez această poziție. Toată lumea știe că grupul socialist și democrat întotdeauna a susținut și va susține dreptul la uh, autodeterminarea poporului din Sahara, însă nu suntem de acord cu această propunere de a acorda anumită autonomie anumitor provincii. După părerea noastră, noi credem că e doar o cale de a întârzia lucrurile și de a trece peste elementul esențial și anume oamenii aceștia care au și ei niște drepturi și care au dreptul să și uh, aleagă propriul destin. Lucru care este recunoscut de toate organizațiile internaționale, Națiunile Unite, Parlamentul European, care de mai multe ori a reafirmat poziția sa, și anume de sprijin deplin pentru un drept deplin de autodeterminare pentru poporul din Sahara. Și aceasta va fi și pe viitor poziția grupului nostru politic, socialiștii și democrații. Și în ceea ce vrește cel de-al doilea aspect, acordul de pescuit, vreau să vă amintesc și aici că acest Parlament a avut o poziție foarte clară în momentul în care a votat anul trecut acest acord de pescuit. Și ideea era și atunci a existat o poziție foarte, o, uh, o, uh, um, o poziție foarte redusă, mai puțin de 100 de voturi împotriva unui astfel de acord. Așa că Dacă acum PP-ul adoptă această poziție, va trebui să vedem la Strasburg, la votul final, dacă Parlamentul European confirmă determinarea și hotărârea sa inițială. Și dacă îmi permiteți un ultim punct. La compromisul 41, dacă lucrurile evoluează astfel, noi ne retragem din amendamentul de compromis 41, pentru că acolo o, mai e loc și de interpretare în ceea ce privește acest drept de autodeterminare pentru oamenii din Sahara. Deci noi ne retragem din amendamentul de compromis 41 astfel redactat. Mulțumesc, care cuvântul doamna Weber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc personal domnului raportor pentru munca depusă. Și spun acest lucru nu pentru că e o formulă prietenoasă și politicoasă, ci pentru că sunt convinsă că a făcut o muncă foarte bună și asta din două perspective. Una e legată de raportul în sine, e vorba de situația în care ne aflăm, de o decizie care a fost luată E vorba de drepturile omului și situația acestor drepturi în regiunea Sahelului. Și din această perspectivă, domnul raportor a reușit, într-adevăr, să sublinieze lucrurile care sunt atât de importante în această regiune și care în principiu, nu se regăsesc în strategia UE pentru această regiune. Deci cred eu că ceea ce a făcut domnul raportor în acest text e un lucru bun. Evident că există și amendamente în această direcție care acoperă această idee de a trata drepturile omului așa cum se cuvine în această regiune a Sahelului. Acum, pe de altă parte, după cum ne putem aștepta, chestiunea Saharei uh, de vest a fost o chestiune controversată și sensibilă, în sensul că foarte mulți colegi aveau niște opinii foarte puternice, dar și foarte divergente. Și nu e întotdeauna ușor să faci fața unor astfel de situații. E aproape imposibil, de fapt, și de drept să poți să mulțumești pe toată lumea. Cu toate acestea, cred eu că am ajuns la un număr de amendamente de compromis care demonstrează, într-adevăr, spiritul de conlucrare deschis al raportorului și dorința sa de a apropia punctele de vedere pe cât e posibil în, uh, acest, în cazul acestui raport a fost foarte greu să se ajungă la astfel de amendamente de compromis și chiar și la Strasburg am avut o, uh, foarte multe întâlniri, consultări și discuții cu colegii. Discuțiile nu au fost întotdeauna foarte ușoare. Și între timp s-au mai întâmplat și alte lucruri. Vedem acum că sunt niște grupuri politice care și-au dorit să fie uh, parte la aceste compromisuri și să participe la aceste uh, compromisuri, însă cu toate acestea trebuie să vă anunț că și noi ne vom retrage de la 36, pentru că noi am cerut un vot pe părți în ceea ce vrește acest amendament de compromis. Ni s-a spus că nu se poate așa ceva în cazul unui amendament de compromis și că dacă așa e situația să ne retragem și atunci fiecare amendament va fi votat în mod uh, individual. Cu acestea fiind spuse, asta înseamnă, de asemenea, că nu pot să știu încă de pe acum care va fi rezultatul acestui vot. Noi, în grupul nostru politic, avem și noi oameni cu puncte de vedere diferite și divergente, pentru că e o situație care e valabilă numai la noi, ci și în celelalte grupuri politice. Da, e păcat. Uh, ar trebui ca mesajul Parlamentului European să fie unul, dacă nu unanim, măcar mai mult sau mai puțin de consens pe această temă, dar dacă acest lucru nu este posibil, atunci va trebui să vedem în ce direcție ne va îndrepta votul uh, în această privință. Deci vom vota și vom vedea ce se va întâmpla la plen. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum doamna Nielsen. Voilà. Oui, merci. Donc, comme les da, mulțumesc, domnule președinte. Ca și ceilalți colegi, aș dori să spun că munca pe care am realizat-o împreună cu domnul Tanok s-a desfășurat în condiții foarte bune. Domnul Tanok și colegii au fost foarte disponibili, am petrecut foarte mult timp împreună, pentru că la Strasburg am adăugat câteva ședințe în plus, tocmai ca să putem discuta acest raport și mi s-a părut o inițiativă foarte bună. Eu sunt destul de mulțumită uh, de acest raport. Sunt încântată de faptul că am putut să integrăm un punct care nouă ni se părea foarte important și care nu uh, apărea inițial în ceea ce privește sclavia ereditară, prin descendență. Apoi, toate chestiunile legate de sănătatea reproductivă activă și situația femeilor, uh, toate aceste elemente poate nu au fost pe deplin integrate. Am fi vrut, dar dacă nu s-a putut, asta e situația. Dar cred eu că există, a existat o dorință reală din partea domnului raportor de a ajunge la un acord a diferit, între diferiții reprezentanți ai grupurilor politice, așa că doresc în acest sens să-i mulțumesc domnului Tanoc. Acum, felul în care s-a desfășurat munca fără să preiau argumentele preluate de colegul Arlachi și pe care le împărtășim, suntem de acord cu această idee de autodeterminare pentru uh, poporul din, uh, din uh, Sahara. Într-adevăr, tot ceea ce uh, a spus referitor la acordul de pescuit și noi, verzii, suntem de acord cu acest lucru. Acum, în ceea ce privește rapoartele, da, am putea să facem un astfel de raport separat. Deja avem aici un raport bun și mă bucură faptul că am reușit să ajungem la un astfel de text. Dar de ce să avem un nou raport în mod exclusiv consacrat Saharei Occidentale? De ce? Pentru că raportul acesta per ansamblu e consacrat regiunii Sahelului, dar, într-adevăr, a trebuit să facem o muncă suplimentară pe tema Saharei Occidentale, pentru că sunt multe de spus. Drepturile omului, dreptul internațional, uh, și așa mai departe. Deci ar putea, putea pe viitor să avem un raport nou pe această temă, pe această regiune, Sahara Occidentală. Deocamdată, munca realizată e deja o muncă extraordinară și uh, în condiții foarte dificile. Acum, în ceea ce privește uh, amendamentul de compromis 41, eu aș propune aici un amendament oral. Voi propune aici un amendament oral, uh, cel pe care noastră ați evocat adinaur. Iată, doar atât am vrut să spun. Vă mulțumesc. Foarte bine, mulțumesc, spune doamna președinte, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorii noștri din umbră, doamna Vergea și domnul Filip Maier, nu sunt de față, așa că m-au rugat pe mine să fac câteva observații referitor la acest raport. Și aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru munca exhaustivă depusă pe un dosar și pe atât de dificil. Știu că s-au făcut eforturi mari pentru a se ajunge la aceste amendamente de compromis. Sunt de acord cu colegii care au cerut o modificare a compromisului referitor la dreptul la autodeterminare și anume ca acesta să fie păstrat. Pentru că trebuie să înțelegem această evoluție lungă a felului în care a, s-a născut și a apărut acest raport, uh, două rapoarte separate, două rapoarte contopite și așa mai departe. Poate sunt colegi care nu cunosc toată partea istorică. Dar cred eu că în, într-o formulare foarte explicită și concretă ar trebui să explicăm această situație. De aceea aș vrea eu acum să vă dau câteva exemple, tocmai pentru a ne întoarce la o formulare exactă utilizată, mai ales la aliniatul H în uh, textele internaționale. Și e adevărat că Națiunile Unite, în rezoluția lor 35 din 11 noiembrie 1980, au protestat împotriva ocupării Saharei de vest. De aceea cred eu că trebuie să fim foarte clare aici și foarte răspicați. Același lucru se aplică la aliniatul H, acolo unde se spune că s-a dorit inițial să se citeze declarația secretarului general pe această temă a Națiunilor Unite. Să se recunoască drepturile pe care le revendică Marocul față de această regiune. În orice caz, trebuie să preluăm formularea așa cum apare ea în documentele internaționale. Așa că noi am susține și noi, la rândul nostru, acele solicitări care merg în direcția unui raport separat pe viitor pe această temă a Saharei de Vest. Noi suntem de părere că acest lucru ar trebui să se întâmple în comisia noastră cât mai repede cu putință. Mulțumesc, până domnul președinte, doamna Nimineț. Domnule președinte, dragi colegi, dați-mi voie înainte de toate să încep prin a-l felicita pe colegul nostru Tanăc, pentru că de multe ori ni se întâmplă să nu fim de acord, eu și cu el, precizez. Dar, în acest caz, salut calitatea muncii sale, muncii depuse, pentru că, evident, situația drepturilor omului în aceste cinci țări din regiunea Sahelului este o situație foarte complexă și foarte dificilă. Iar dosarul acesta al Saharei Occidentale, Saharei de Vest, ca și temă de discuție, ați văzut, e un subiect deosebit de sensibil de asemenea, așa că să nu avem niciun fel de neînțelegere, apreciez în mod deosebit munca depusă de colegul nostru, domnul Tanac. E o muncă dificilă și, dacă îmi permiteți, acum, timp de preț de câteva minute, aș vrea să mă refer mai ales la Sahara de Vest. Mulți dintre dumneavoastră știu că eu cunosc foarte bine Marocul. E o țară pe care o cunosc destul de bine. Cunosc situația de acolo. Și cred eu că ceea ce este important și acest lucru se regăsește în raport este faptul că trebuie să se găsească o soluție față de acest conflict. Conflictul există, nu poate fi negat. Deci e nevoie de o soluție. Ceea ce noi știm, și dacă mi-aduc eu bine aminte, acest lucru este doar evocat vag în raport. Nu e vorba doar de Maroc și de uh, populația Sarawi care este implicată în acest conflict, ci mai există și o altă țară, o țară terță. Știu că unora nu le place această idee de țară terță. E vorba de Algeria. Algeria care face tot ceea ce stă în putință încă de la bun început pentru a împiedica găsirea unei astfel de soluții. O abordare posibilă pentru a ajunge la o rezolvare a situației ar fi mai întâi să plecăm de la fapte. Și aici două observații. Într-unul din uh, amendamentele de compromis se face trimitere la trei victime în momentul în care a fost evacuată acea tabără provizorie în Sahara Occidentală. Și nu se spune că acele 13 victime sunt toate membre a serviciilor de securitate marocane. Deci, de fapt, polițiști, polițiști care au fost pur și simplu masacrați. Dar astea sunt fapte, nu, se invent, nu inventăm nimic, sunt fapte dovedite. Și în momentul în care, în amendamentul de compromis 36, se amintește faptul că uh, Parlamentul a respins acordul de pescuit provizoriu, e adevărat asta, însă faptul că beneficiile de pe urma pescuitului și deci nu se stabilise în mod clar faptul că, ace- că beneficiile de pe urma pescuitului ar fi în profitul, în slujba populației Saroei. Asta nu a fost singurul motiv pentru care acest, raport, acest acord a fost respins. Eu am participat în grupul meu la această dezbatere, am urmărit îndeaproape uh, Uh, cum a evoluat discuția, Comisia pentru Pescuit era nemulțumită de felul în care Comisia Europeană a răspuns sau n-a răspuns la uh, întrebările ce fusese adresate și nu uitați că acest acord acoperea un an din care nu mai rămăseseră decât patru săptămâni și am stat și ne-am gândit, pe păi, ce rost mai are, haide să l respingem. Plecând de la această bază, dacă noi recomandăm în acest raport Parlamentului European să respingă un acord de pescuit care în continuare este în curs de negociere și despre care nu știm care va fi rezultatul final, sincer asta nu, nu, e inadmisibil și de aceea noi am hotărât să ne retragem din acest compromis. Și cred că e E bine, da, să le facem nouă înșine recomandări pe un text pe care încă nici măcar nu l-am citit. E oarecum să zicem așa, mult prea îndrăzneți. În concluzie, vreau să-l felicit pe, nu numai pe domnul Stano, care a făcut o muncă extraordinară, ci pe toți raportorii din umbră, pentru că toate grupurile politice sunt de, au opinii destul de divergente în intern pe aceste subiecte și raportorii din umbră ar trebui să dea dovadă de foarte multă diplomație uh, și au reușit să facă acest lucru și atât personalul nostru cât și uh, membrii secretariatului au făcut uh, eforturi și au depus o muncă formidabilă pe această temă. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum domnul Panzeri. Grazie, președinte. Mi asocio anch'io a... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord pentru a-l aplauda pe domnul Tanoc și pentru munca depusă pe acest raport. Raportul acesta mi se pare a fi unul foarte bun și știm că e vorba de probleme în regiunea Sahelului și acolo când vorbim despre Sahel vorbim despre teme esențiale cum ar fi drepturile omului, care se înscriu într-un context mai larg specifice, probleme specifice a acestei regiuni, probleme de securitate, influența pe care aceste lipsuri și neajunsuri în domeniul securității o pot avea asupra țărilor din regiune și indirect și asupra Europei. Foarte pe scurt, aș dori să evoc Sahara Occidentală, încercând să exprim un punct de vedere uh, și încercând să răspund la observațiile pe care le-am auzit până acum. Însă, înainte de votul în plen, fiecare dintre noi va avea posibilitatea să dezbată în propriul său grup politic această temă. Deci, aici eu nu vreau să fac un diagnostic, ci doar să fac câteva observații de natură generală. Observ că pe această temă există o incapacitate din partea Parlamentului European de a evoca situația, de a uh, încerca să găsească o soluție. Situația este blocată, pe de o parte, între cei care vor autodeterminarea și, pe de altă parte, cei care consideră această autodeterminare ca fiind un obiectiv imposibil de realizat. Și cred eu că vom avea foarte multe dificultăți dacă vom menține această opoziție această, și asta după decenii și decenii de impas. Uh, nu uitați anul în care a, avut, uh, a apărut rezoluția Națiunilor Unite pe această temă, câte vizite, câte emisare Națiunilor Unite au mers la fața locului și au încercat să găsească o soluție, însă progrese semnificative nu prea sunt vizibile. De aceea cred eu că pentru o chestiune atât de importantă ar fi bine să amintim atât Marocului cât și Algeriei anumite lucruri. Ar fi poate util dacă vrem într-adevăr să contribuim nu doar la găsirea unei soluții, ci și la dinamizarea acestei situații din punct de vedere, din perspectivă istorică, în așa fel încât să putem ajunge la o rezolvare a situației etapă cu etapă, scopul final fiind o soluție pașnică. Da, evident, aici o să trebuiască să dăm dovadă de curaj, de imaginație și nu va trebui să ne cramponăm pe acele poziții inițiale care sunt prea rigide. Deci, soluțiile de compromis vor trebui să reziste la un șoc, la un test, și anume testul votului în plen. Și vom vedea în ce fel vom reuși să ne aducem și noi o contribuție la rezolvarea situației din uh, Sahara Occidentală. Mulțumesc și acum domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Eu nu, am, nu cunosc prea bine aceste amendamente de compromis atât de greu de obținut care au fost negociate de către domnul Tanoc. Sunt cam 40 și ceva de amendamente de compromis am auzit. Dar 36, amendamentul 36, din câte înțeleg eu, este un amendament care merge împotriva acordului de pescuit uh, cu Marocul. Eu am votat pentru menținerea acestui acord acum doi ani de zile și logic, uh, sincer vă spun, acest amendament de compromis eu și delegației noastre spaniole uh, nu ne convine. Noi dorim acest acord de pescuit care, mai mult decât atât, va fi o, o, o, va reprezenta un pas înainte pentru toată lumea. Mai mult decât atât, e vorba de un raport în ceea ce privește drepturile omului în regiunea Sahelului. Și s-a abordat și chestiunea Saharei, așa că nu știu dacă comisia noastră a FED în acest uh, raport ar trebui să aibă un aliniat întreg referitor la acordul de pescuit. Mi se pare că asta, pentru asta mai sunt și alte comisii care sunt competente. Uitați-vă la titlul raportului, care nu are nimic de a face cu, uh, cu pescuitul și Cred eu că aici e vorba de drepturile omului și e vorba de drepturile omului indiferent de care naționalitate sunt acei oameni. Deci uh, nu prea văd legătura dintre una și cealaltă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, domnule Arlachi. Domnul Arlachi. Thank you, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Do- foarte pe scurt, două clarificări. Una, uh, referitor la o declarație făcută de doamna Neitz din greșeală, dacă nu mă înșel, uh, uh, o declarație ceea ce privește uh, polițiștii și tabăra și sunt aici mai multe versiuni și mai e și o altă versiune, cred eu, mai serioasă, care spune că 18 cetățeni saraui au fost uciși de către poliție. Și se spune că a existat și un proces și procesul acesta a fost absolut uh, deloc echitabil și pentru că anumite dovezi nu au fost admise în justiție, nu au fost acceptate uh, la dosar. Așa că cineva care se preocupă într-adevăr de drepturile omului n-ar trebui să admită astfel de situații. Au existat civili care au demonstrat, a existat o intervenție foarte uh, Uh, dură din partea serviciilor polițienești marocane, oameni au fost uciși și apoi s-a mers la, la, la, în justiție și, și uh, a avut loc un fel de proces. Acum, un al doilea aspect pe care vreau să-l, uh, să evoc, domnule președinte, așa cum spunea și domnul Panzeri, dreptul la autodeterminare, în momentul în care nu poate fi acest drept, nu poate fi realizat, atunci trebuie să fie, știu, poate modificat sau uh, Însă așa ceva nu poate fi acceptabil, pentru că ă, în etapa actuală ce putem face? palestinienii ar trebui să accepte ocupația ă, israeliană pentru că dreptul acesta la self-determinare nu poate fi garantat. Sunt foarte multe astfel de regiuni în lume în care un astfel de drept de bază nu poate fi garantat. Și dacă o controversă durează prea mult, atunci asta înseamnă că o lăsăm baltă și uh, Cred eu că acesta este motivul pentru care organizațiile internaționale importante, curțile internaționale de justiție, Națiunile Unite și așa mai departe, pe acest punct, eu nu am nicio îndoială, va, a, va trebui întotdeauna să susținem aceste drepturi de bază. Mulțumesc și văd că acum doamna Neis dorește să mai intervină pe scurt. Da, mulțumesc, domnule președinte, foarte, foarte pe scurt. Nici prin gând nu-mi trece să uh, afirm că ceea ce s-a întâmplat uh, în această tabără provizorie ar fi așa un fel de accident. Acum fiecare își alege cuvintele cum vrea. Dar e adevărat că procesul care a avut loc a avut loc în fața unei uh, tribunal militar, ceea ce la momentul respectiv era conform cu legislația și Constituția marocană. Aș dori să amintesc de asemenea că în foarte... Dar dați-mi voie să vorbesc, nu? Că în foarte multe țări, în țările noastre, până nu de mult, astfel de cazuri în instanță ajungeau în fața unui tribunal militar și abia în ultimele decenii cred eu că și în țările noastre, state membre ale Uniunii Europene, s-a schimbat situația. Acum, cu acestea fiind spuse, procesul a fost unul public Procesul a fost urmărit îndeaproape nu doar de membrii Comisiei Marocane pentru Drepturile Omului, ci și de către observatori internaționali care, per ansamblu, s-au declarat a fi mulțumiți de felul în care s-a derulat acest proces. Și de altfel, am avut ocazia să discut cu vicepreședinta Comisiei pentru Drepturile Omului din Maroc pe această temă. Mai mult decât atât, guvernul marocan a hotărât că de acum înainte legea va fi modificată și astfel de cauze nu vor mai trebui să ajungă în fața unui tribunal militar. Și asta e foarte important. Și de altfel acest lucru chiar și figurează în compromisul despre care vorbim. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh, știu că domnul Panzeri dorește să intervină, așa că eu aș vrea să vă amintesc acum că nu e cazul să uh, deschidem o dezbatere în dezbatere. Domnul Panzeri, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu-mi dați voie să răspund, atunci... Bun, dar eu vreau doar să spun că nu trebuie să confundăm normele juridice și legislația în momentul în care acestea au fost definite, ele trebuie să fie și respectate și trebuie să fie distincte de procesul politic. Pentru că dacă le amestecăm, le încurcăm. Legea trebuie să fie aplicată. Însă aici noi suntem un parlament și trebuie să vedem care sunt etapele, care sunt soluțiile politice ce ne pot permite să ajungem la, obiect, la un obiectiv, obiectivul final și anume să rezolvăm această situație la nivel politic. Dacă nu facem asta, atunci nu are niciun sens să mai adoptăm rezoluții în Parlamentul European. Avem deja rezoluțiile Națiunilor Unite și cu asta basta, discuția se încheie, nu? Dacă noi putem și credem, suntem convinși că putem merge și mai departe, atunci e clar că trebuie să acceptăm toate punctele de vedere, să le discutăm, fără de care rămânem blocați și pe, pe niște poziții inițiale care nu ne permit să avansăm. Foarte bine. Și acum din partea SAE, un reprezentant. Uh, thank you, Mr. Chair, first of all, for... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul, în primul rând. Aș dori să încep prin a reitera importa, importanța drepturilor omului în toate acțiunile uh, Serviciului European de Acțiune Externă și a Uniunii Europene în general în relațiile sale cu state terțe. Însă, dincolo de asta, avem câteva comentarii referitoare la unele aspecte din uh, alinia, uh, compromisul 36 la aliniatul 40. Primul comentariu se referă la uh, avizul Serviciului Juridic al ONU care este citat aici aliniatul dinainte în acea expertiză uh, juridică spune la aliniatul 25, de fapt, că dacă ar urma să, să se continue pe această cale în uh, acesta ar, ar fi în uh, în încălcarea uh, prevederilor uh, acordurilor internaționale. Deci nu se exclude o posibilă exploatare juridică din partea puterii administrative. Apoi, acordul de asociere și acordul referitor la uh, comerț și agricultură se referă la Maroc, dar și la Sahara Occidentală. Sunt, de fapt, administrate de către Maroc. Parlamentul European, în rezoluția din 16 februarie 2012, referitoare la acordul uh, de comerț și agricultură, a fost de acord cu principiul de aplicare pentru regiunea Saharei Occidentale cu ocazia, un, cu condiția unei evaluări a impactului uh, economic și social. A avut loc o primă misiune DG, va avea loc luna viitoare o primă misiune DG Agri la fața locului pentru acest acord. Apoi, în ceea ce privește protocolul pentru pescuit, uh, din 30 decembrie 2011 nu s-a vorbit despre acoperirea Saharei Occidentale în sine, ci mai degrabă condițiile în care acest protocol ar urma să se aplice uh, Saharei Occidentale. Din nou, Parlamentul a solicitat un, o evaluare a impactului so- social și de mediu al oricărui tip de activitate sub un astfel de proto, protocol. Suntem de părere că Există o oarecare problematică în această concluzie și în compromisul 36, care se bazează pe premisa că nu s-a îndeplinit condiționalitatea, în sensul că că, deci se pornește de la premisa că exploatarea resurselor este, s-a constatat că este împotriva intereselor uh, Saharei Occidentale. Și pe această premisă se spune că orice tip de exploatare și cu ramificații pentru acordul uh, nostru ar fi în, s-ar face cu încălcarea uh, dreptului în vigoare. Domnul Tanăc, domnule președinte, ne învârtim în jurul cozii. Se reiau uh, vechi argumente și înțelegeți de ce a fost unul dintre rapoartele cele mai dificile pe care le-am făcut vreodată în acest Parlament și sunt aici de 14 ani. Însă uh, este mai ales vorba de uh, drepturile omului care țin de comisia, subcomisia DRA. Voi trece prin contribuțiile individuale ale colegilor și ale raportorilor din umbră. Domnul Roata, uh, nu sunt de acord cu faptul că nu am acordat suficient uh, atenție drepturile la sănătate pentru femei. Eu nu aș dori să introduc uh, formularea sănătate reproductivă, pentru că este ceva ce practic se traduce prin avort și nu este uh, Uh, ceva, ceea ce eu aș dori să scriu în raportul meu. Pe celelalte subiecte, v-ați, referit la uh, acele căsătorii forțate uh, în cazul uh, în care moare unul dintre parteneri. Uh, mulți uh, nici măcar nu ar cunoaște termenul potrivit pentru asta. Uh, cu siguranță aș menționa sclavia și m-am referit la ea chiar în, discu în discursul meu introductiv. Este în mod clar o realitate în, uh, în această regiune. În ceea ce privește Sahara Occidentală, din nou, ați spus că vreți să vă retrageți din 32 și 36. Am încercat să nu fiu prea partizan uh, referitor la o posibilă soluție pe acest subiect, și asta prin citarea principiilor de autodeterminare și uh, și integritate teritorială. În ceea ce privește pescuitul, am uh, luat notă de punctul menționat de Milan Mon, dar a fost un subiect foarte dezbătut în acest Parlament discuțiile au fost chiar uh, ciudate pe alocuri și domnul Milan Mon uh, recunoaște faptul că Spania are un interes foarte puternic în acest uh, domeniu. Deci mă tem că anumite lucruri nu pot fi evitate. După cum spunea și domnul Arlachi, a existat o largă majoritate pentru a respinge acordul UE Maroco pentru pescuit. El este renegociat, și uitându-mă la formularea mea, nu exclud uh, exploatarea cu condiția ca ea să fie în uh, interesul populației. Dacă serviciile juridice spun că formularea nu corespunde legii, o voi corecta. Domnului Arlachi, sunt argumente similare dintr-o altă perspectivă la articolul 36 și 41 doamnei Weber. Regret retragerea ALDE din compromisul 32. Doamna Kiel Nielsen, am, am răspuns deja la argumentele dumnei ei. După cum v-am spus, eu nu sunt avocat de drept internațional, este un raport ce ține de drepturile omului și bineînțeles că se intersectează pe alocuri cu dreptul internațional. Doamna Nate, într-adevăr, un subiect delicat, însă raportul nu are ca obiectiv să găsească uh, o soluție la acest conflict atât de vechi. În ceea ce privește compromisul 34, nu am nicio problemă să identific Um, cele 13 persoane care au, care au decedat, aș putea să le introduc în amendament în compromisul 34, dacă vă ajute. Domnule Panzeri, vă mulțumesc. În mod evident știți mai multe despre aceste regiuni decât poate știu eu, dar trebuie să fiu de acord cu domnul Arlachi. Nu poți pur și simplu să dai cu piciorul autodeterminării doar pentru că nu poate fi uh, obținută imediat. Înțeleg că poate autodeterminarea nu trebuie neapărat să însemne uh, statutul de stat. Poate exista alte soluții, dar eu uh, primul, primul meu discurs l-am ținut pe subiectul Timorului de Est în Parlament în urmă cu 15 ani și dacă am fi abandonat atunci acest subiect, astăzi poate acest stat nu ar fi existat. La fel uh, în Africa de Sud. Deci autodeterminarea și integritatea teritorială sunt foarte important, importante și poate au, au poate aceeași pondere în dreptul internațional și nu aș vrea să uh, elimin unul sau altul dintre aceste două elemente. I-am răspuns lui Milan Mon referitor la pescuit. Nu trebuie să-l excludem complet, dar nu este o prioritate. Trebuie să vă spun că nimeni nu a menționat restul Sahelului, cu excepția Saharei Occidentale, deci revin la ceea ce spunea domnul Arlachi. Mă tem că ați înțeles greșit, domnule Arlachi. Și eu am fost informat la început greșit. Uh, am a avut loc o evoluție acestui raport, am făcut o investigație de la bun început. Este un raport care a început ca o propunere referitoare la Sahara Occidentală din partea grupului din dumneavoastră. Am auzit despre el în momentul în care se metamorfozase într-un uh, raport referitor la Sahel, apoi domnul Brock a spus că ar trebui să fie un raport despre Sahara, mi s-a părut prea mult și am revenit la Sahel. Nimic altceva în uh, titlu, dar am avut o înțelegere înscris în procesul verbal să includem și Sahara Occidentală în uh, raport. Uh, asta a fost uh, situația. Îi urez mult succes celui care va avea curajul să facă un raport numai pe Sahara Occidentală. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta încheiem dezbaterea pe acest subiect și vom trecem la celelalte puncte de pe ordinea de zi clarify something with the Commission to understand what they... Have, the... Doamna Gomes, aș dori să cunosc poziția Comisiei pe acest uh, subiect. Dacă în locul acestei formulări, în timp ce această controversă rămâne nerezolvată, uh, pe care noastră o interpretați că se referă la întregul conflict, dacă am spune atâta timp cât raportarea nu este dusă la bun sfârșit și Um, aceste lucruri nu au loc în interesul uh, poporului din uh, Sahara, ați fi mulțumiți de această formulare? Mulțumesc, spune reprezentantul Comisiei. Ar trebui să mă consult cu serviciul juridic. Mulțumesc, spune președintele. Now we move to the next item, which is the exchange of views. Trecem la următorul punct, și anume schimb de opinii cu Sima Bahus, director, directorul biroului PNUD pentru statele arabe. ei este și secretar general adjunct al ONU. Doctor, doamna doctor Bahud a avut o carieră exemplară în Iordania, se ocupă de 18 birouri naționale ale PNUD în statele arabe. Bineînțeles, ne îngrijorează ceea ce se întâmplă la ora actuală, mai ales în Siria, uh, și ne interesează impactul acestei situații în statele din jur. Am dori să ne prezentați opiniile dumneavoastră și ce credeți că ar trebui să facem în acest uh, sens. Lucrurile nu sunt uh, stabile nici în alte țări, cum ar fi Egiptul, uh, Tunisia, Libia. Deci avem o serie întreagă de probleme și, în mod inevitabil, ele tind să se suprapună și să se intersecteze. Am să vă dau cuvântul pentru aproximativ 10 minute, iar apoi vom avea un dialog cu colegii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Pașcu, stimați deputați, excelențe, doamnelor și domnilor. Bună ziua tuturor! Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră. Vin dintr-o regiune și reprezint o regiune pe care o cunoașteți și despre care știți că este în criză astăzi. De asemenea, reprezint o uh, agenția ONU, PNUD, care face tot ce poate pentru a asista regiunea în, pe drumul său către democrație și demnitate umană. După cum știți, în urmă cu aproximativ trei ani, mai multe popoare au pornit pe calea democrației și demnității. Oamenii au ieșit în stradă pentru a-și uh, determina viitorul. Au respins sărăcia, șomajul, vulnerabilitatea. Bărbați, femei și tineri s-au adunat și și-au ref- au refuzat un destin care nu era pe placul lor. A fost uh, o inspirație pentru întreaga regiune și pentru întreaga uh, lume. Oamenii mergeau drept, uh, erau mândri Uh, lumea arabă a simțit din, s-a simțit din nou demnă și avea senzația că o mai bună calitate a vieții este atât de aproape. Însă, astăzi, acolo unde era speranță, vedem din nou disperare. Violență, conflicte, lupte armate, decese în Egipt, în Libia, în Yemen și, bineînțeles, în Siria. În Siria vedem zeci de mii de oameni care mor, milioane de oameni uh, care se, trebuie să se refugieze. Peste 100 de mii de bărbați, femei și copii au murit. Mai mult de 2 milioane de persoane și-au uh, părăsit uh, țările. Peste 4 milioane de persoane s-au refugiat la nivel intern. Spital, spitale, școli distruse. Nevoia de acțiune în Siria este urgentă, iar uh, Tranziția înspre reconstrucție nu poate aștepta. Acest lucru este important pentru Siria, dar uh, este la fel de importantă pentru statele vecine și pentru uh, regiune în general. Criza din Siria depune presiune foarte mare asupra întregii regiuni, uh, Iordania, Liban și chiar și Iranul sunt tulburate de aceste uh, violențe și au nevoie de ajutor. În Liban, în uh, Irak, um, comunitățile gazdă simt uh, presiunea din partea refugiaților și văd cum resursele dispar. Vedem că în această lume arabă intervin două viziuni. Una a unui viitor al demnității umane, democrației și libertății și o alta a disperării care va fi cea care va învinge din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al PNUD, este viziunea care ține de uh, dezvoltarea durabilă în regiunea arabă. Uh, revoltele la suprafață par politice, însă, de fapt, uh, cauza lor a fost eșecul dezvoltării, excluziunea și deteriorarea calității vieții. Economiile descresc care erau în descreștere, șomaj, migrația tinerilor, care a contribuit la vulnerabilitatea unei regiuni afectate profund de schimbări climatice, lipsa apei și lipsa securității alimentare. Combinația între un stat slab, o populație foarte tânără, Uh, și instabilitate, cum ar fi Somalia, Libia, e bine, toate acestea oferă recruți pentru miliții, pentru bandiți, pentru extremiști. Întoarcerea sau întoarcerea acestui eșec, transformarea, transformarea lui este o condiție pentru pacea în, regiunea arabă. În, din istorie vedem că nicio tranziție nu a fost vreodată ă, calmă și rapidă. Nicio revo, revoluție nu a reușit fără, incluziu, fără creștere inclusivă, ă, incluziune socială și așa mai departe. Uh, în regiunea arabă trebuie de asemenea să nu uităm celelalte deficite uh, existente, cum ar, ține, cum ar fi deficite de cunoștințe, de educație, uh, drepturi pentru femei și fete, uh, deficiențe în domeniul drepturilor omului și în ceea ce privește buna guvernanță. Una dintre provocări rămâne să ajutăm atât statele cât și cetățenii să definească un nou contract social între ele un contract social care să îmbunătățească calitatea vieții, democ democrația și libertatea. La PNUD lucrăm cu, to cu toți actorii participanți în momente de nevoie. Încercăm să creăm bazele pentru pace și securitate, pentru bună guvernanță, pentru prosperitate, democrație și participare la viața publică. Lucrăm de asemenea pentru a duce la bun sfârșit uh, treaba neterminată în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului. În statele în curs, în curs de tranziție sprijinim reformele atât de necesare pentru a îmbunătăți serviciile sociale și pentru a uh, crește oportunitățile de creștere. În Tunisia am oferit ajutor esențial, printre altele în promovarea statului de drept. În Egipt, PNUD promovează procese inclusive care promovează drepturile tuturor cetățenilor și răspunde la nevoile celor mai vulnerabili. În Libia, sistemul ONU, inclusiv PNUD, au oferit uh, un ajutor su- uh, crucial în uh, organizarea primelor alegeri, de exemplu. Uh, în Libia, de asemenea, am sprijinit uh, procesul uh, de elaborare a unei constituții. În țări uh, în care au loc um, conflicte sau care suferă de pe urma conflictelor din vecinătate, oferim asistență umanitară atât de necesară și, în același timp, încercăm să conducem programe care să ofere uh, coeziune socială și așa mai departe. De asemenea, în întreaga regiune încercăm să stabilizăm aceste țări, cum ar fi Iordania și Marocul, care nu au trecut uh, printr-un conflict, uh, sperăm că nici nu o vor face, sperăm că vom putea crea o foaie de parcurs pentru a restabiliza întreaga regiune. Provocările sunt în continuare soluțiile politice, democrația, tineretul și oportunitățile pentru acești tineri, astfel încât aceștia să găsească, să-și găsească o voce, un loc în societate. Trebuie să analizăm situația femeilor care se deteriorează în această regiune. De asemenea, trebuie să ne preocupe dezvoltarea economică și socială ca elemente cheie în tranziție și, de asemenea, trebuie să subliniem importanța drepturilor omului și respectul pentru diversitate și bună guvernanță. Excelențe, suntem bucuroși să fim partenerii Uniunii Europene. PNUD se bucură de încrederea guvernelor și a societății civile de a oferi consiliere imparțială. De asemenea, avem o experien experiență de, în a elabora programe care să acționeze rapid. Uniunea Europeană este un partener crucial pentru noi în acest moment critic. Cred că trebuie să continuăm să fim parteneri pentru a putea aduce schimbarea dorită în, lumea arabă. Zona euro este partenerul comercial cel mai important pentru regiunea arabă. Orice fel de încetinire a economiei europene are efecte și în afară. De asemenea, uh, oamenii uh, călătoresc mulți uh, tineri din lumea arabă doresc să călătorească în Europa și trebuie să ne asigurăm că cei 200 de milioane de arabi sub 24 de ani au oportunități acasă la ei. Nu în ultimul rând, în primul rând, cel mai important lucru pentru noi sunt pacea și securitatea. Trebuie să continuăm să cooperăm pentru a încerca să realizăm aspirațiile uh, popoarelor arabe. Este ceva important uh, nu numai pe termen scurt uh, și ceea ce nu poate fi obținut pe termen scurt, ci necesită angajamente pe termen lung. UE și PNUD pot fi catalizatorul care să țină în viață speranțele popoarelor arabe. Mulțumesc! Before, uh, <clears throat> giving the floor... Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul colegilor mei, aș vrea să salut trei membri ai Parlamentului din Djibouti, care astăzi sunt alături de noi, domnul Baiz, domnul Abdilahi și domnul Said, care sunt, cum am spus, astăzi aici alături de noi. Au venit aici cu ocazia uh, conferinței privind Somalia, care a avut loc ieri. Aș vrea să-l invit pe domnul Panzeri să ia cuvântul. Apoi Sir Robert și apoi ceilalți colegi. Domnul Panzeri, foarte scurt, aș vrea să vă salut, să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi în Parlamentul European și să fac o scurtă observație și apoi două întrebări. În primul rând, o constatare. Sunt de acord cu lucrurile pe care le-ați pus dumneavoastră aici și sunt mai convins ca niciodată că în ceea ce privește întreaga regiune la care ne referim, trebuie să ne asigurăm că procesele de stabilizare democratică sunt dublate de o politică economică și de dezvoltare adecvată pentru că avem dovezi clare că dacă oamenii n-au burta plină, practic foarte greu se pot bucura de avantajele democrației. Și e important ca acest traseu să fie unul pe care se regăsește un fel de uh, cuplu între drepturile uh, omului și democrație. Am două întrebări din această perspectivă. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră cu privire la așa numita politică de vecinătate UE și în special la principiul more for more, pentru că există mulți care spun că e o politică potrivită, fiindcă e bine să dai mai mult acelor țări care demonstrează că uh, se deplașează mai rapid către drepturile omului și democrație. Dar alții spun, da, da, dacă procedăm așa, riscul este să penalizăm uh, o cetățenii, oamenii din țările unde uh, politicienii sunt cei care de fapt sunt de vină că democrația nu, drumul spre democrație nu evoluează așa cum ar trebui. E un subiect pe care tocmai îl discutăm, discutăm politica de vecinătate și n-ar fi rău să aflăm și părerea dumneavoastră. A doua întrebare. Există mulți analiști care insistă, și știu că e o chestiune delicată, sensibilă, dar insistă să spună că dacă excludem Malaezia și acele țări, vorbesc despre Malaezia pentru că vorbesc despre religie, nu fiindcă are legătură cu țările arabe, ci ce vreau să spun este că dacă excludem Malaezia și dacă excludem țările arabe care au resurse energetice, există un punct de vedere care spune că religia are un impact foarte mare asupra posibilităților de dezvoltare economică și socială ale acestor țări. Nu știu dacă e adevărat asta. Ce, vreau, ce pot să spun este că dacă ar trebui să aplicăm pe deplin, așa cum se spune în lumea islamică, această proiecție automată a Coranului în Constituție, deci dacă am face acest lucru, eu cred că asta ar fi un blocaj fundamental. Asta nu înseamnă că mă pronunț cu privire la religie. Doar din punct de vedere al neutralității politice încerc să înțeleg dacă uh, factorul religie are un impact mai mare sau mai mic asupra posibilităților de dezvoltare ale acestor țări. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Neiț, acum someone left room and so <laughs> it's not up to me. Uh, madam, uh... Bine ați venit. Mulțumesc foarte mult pentru uh, introducere. Fără îndoială, uh, ne dă foarte mult de gândit mie și colegilor mei toate cele spuse de dumneavoastră. Din păcate, nu avem mult timp la dispoziție, așa că o să încerc să am o intervenție scurtă Cam uh, cu 10 ani în urmă, PNUD a publicat un raport referitor la uh, dezvoltarea uh, umană în statele arabe. Un raport foarte important care a fost compilat tocmai de intelectuali, academicieni din lumea arabă. Și dacă nu mă înșel, una dintre concluziile fundamentale ale acelui raport a fost că, în conform, după părerea autorilor, motivul pentru care uh, în lumea arabă exista un deficit în dezvoltarea umană avea trei conotații, dacă nu mă înșel. Lipsa unei democrații uh, unei structuri democratice vii, funcționale, apoi uh, faptul că femeile erau excluse, excluse în mare parte cel puțin din viața publică și mai era încă un al treilea element, din păcate nu mi-l amintesc chiar acum. Însă, vorbim aici despre un document foarte uh, important în uh, relația noastră cu societățile din lumea arabă. Și sigur, așa cum ați spus și dumneavoastră, diversele manifestări ale primăverii arabe au dat uh, naștere la mari speranțe și în rândul populației și în rândul politicienilor între noi. Și poate că am așteptat uh, prea mult, prea repede, ca o greșeală. Dacă ne uităm puțin în urmă la trecutul nostru, la revoluțiile prin care a trecut uh, Europa în secolul XIX și 20, poate ne-am fi amintit mai ușor că multe dintre aceste revoluții au eșuat lamentabil și că uh, a durat foarte mult în cazul acestor revoluții uh, înainte să se ajungă la o situație de stabilitate. Și probabil acesta este motivul pentru care o interpretare prea limitată a principiului mai mult pentru mai mult, more for more, uh, apare acum, retroactiv. Sigur că dacă privești uh, din urmă, e mult mai ușor să ai o privire înțeleaptă. Uh, Dar perspectiva este prea limitată și dacă vrem ca societatea să evolueze într o de la nivelul unei societăți autoritare la nivelul unei societăți cu adevărat democratice, nu putem face asta într-un an. E nevoie de mai mult timp. Cred că abordarea a fost prea brută, ca să, dacă îmi permiteți. Și, de asemenea, când uh, am uh, participat alături de alți europarlamentari la instalarea grupului de acțiune în Egipt acum doi ani, am constatat cât de dificil a fost să comunicăm conceptul acesta de condiționalitate opiniei publice din Egipt. Eh, dacă citești presa din Egipt și cum au raportat ei eh, informații cu privire la acest grup de acțiune, nu s-a vorbit deloc de condiționalitate, a fost dată 100% la o parte. Și în încheiere, și asta este una dintre Eh, punctele pe care îmi place întotdeauna să insist, sunt eh, convinsă că nu se poate dezvolta o democrație dacă nu avem partide politice durabile și funcționale. E nevoie de partide politice dacă vrei să pui bazele unei fundații pentru o democrație cu adevărat funcțională. În același timp, uh, observăm că multe agenții care oferă ajutor, uh, fie că sunt publice, private, internaționale, ezită să ajute Uh, partidele politice acestea în, într-o continuă zbuciumare, fiindcă se tem că pot, apărea, pot părea partizani, așa că partidele sunt lăsate de capul lor și durează foarte mult până când pui bazele unui, unei scene, unei structuri politice diversificate. Și poate vreți să comentați puțin în acest sens. Credeți că uh, e o abordare corectă? Ce putem face? Robert, Sir Robert. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Uh, din această conversație așa de fascinantă au rezultat o serie de chestiuni și aș avea una sau două întrebări. În primul rând, o continuare a celor spuse de colegiul meu despre democrație. Cred că avem o obsesie cu democrația asta care trebuie să se întâmple joia viitoare, dar nu e chiar așa. Până la urmă, în Regatul Unit, care se mândrește cu faptul că e într-un fel o democrație, doar în 1918 femeile au avut dreptul de vot. A durat sute de ani să creăm democrația pe care o avem în Regatul Unit și sunt sigur că e valabil și pentru alte state. Să nu uităm asta. În al doilea rând, Mă întreb dacă ne-ați putea comenta puțin despre Liga Arabă. E cumva o pierdere de timp? E doar vorbărie goală? Sau există posibilitatea ca această structură să aibă o influență? Pentru că mie nu mi se pare. Și în al treilea rând, ați vorbit aici despre partide zbuciumate. În ce măsură, având în vedere că în statele arabe sunt mult mai mulți tineri, proporțional vorbind, decât în alte părți ale lumii, mulți dintre acești tineri șomeri, folosesc uh, rețelele de socializare cu mare mm, succes. Și vreau să știm, Națiunile Unite și UE ar trebui să se gândească dacă nu cumva și candidatul Obama ar trebui să folosească aceste rețele pentru a intra în contact cu tinerii, pentru a identifica liderii care ar putea crea acele partide de care vorbeam. Și un ultim aspect indiferent de ce credeți despre romano-catolicism, are pe cineva în vârf care încearcă să-l conducă, și anume papa. În uh, lumea musulmană există un personaj echivalent care să inspire respect și autoritate și să influențeze lumea religioasă pentru a putea să reunească facțiunile șiite și sunite care sunt uh, așa o um, mare parte a problemelor pe care le vedem în ultimul timp. Mulțumesc, domnule Robert, doamnă Sima. Înainte de asta mai avem nevoie pe... Uh, mai vrem pe cineva să ascultăm? Doamna Gomez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă, pentru o prezentare așa de interesantă. Așa să vă pun câteva întrebări. Una dintre problemele care s-au constatat în trecut când vizitam proiecte finanțate de Uniunea Europeană și um, au fost implementate de PNUD în diferite țări din lumea arabă, de exemplu Irak. Una dintre principalele probleme pe care am avut-o noi europenii este uh, vizibilitatea redusă a asistenței UE în uh, proiectele PNUD. Poate că motivele erau întemeiate, uh, în Irak cel puțin a fost uh, întemeiat, dar s-ar putea să existe și o politică în acest sens. Și aș vrea să ne spuneți cum credeți că au evoluat lucrurile în acest sens. Sunt sigură că uh, mișcările din lumea arabă, din primăvara arabă, au um, determinat agențiile ONU și PNUD să uh, se autoanalizeze, așa cum am făcut și noi cu politica noastră de vecinătate și cu principiul uh, mai mult pentru mai mult. Dar am vrea să știm cum Um, se văd lucrurile în ceea ce privește țările unde, în ciuda nivelului de bogăție, există drepturi de bază ale, drepturi, ale omului care uh, nu sunt respectate deloc pentru majoritatea populației de către guvernanți. Mă gândesc la țările din Golf, în ceea ce privește drepturile omului, în special drepturile femeii. Și ce ne puteți spune despre impact? Există această prăpastie, acest conflict între suniți și șiiți în Siria care se desfășoară în Siria. Majoritatea arabilor, dacă nu chiar toți, sunt suniți, dar există și comunități șiite în multe țări arabe. Am vrea să știm ce impact are această situație uh, în ceea ce privește acțiunea întreprinsă de PNUD cu privire la bună guvernanță și dezvoltare și așa mai departe. Și în încheiere, am încheiat discutarea conflictului uh, Uh, din Sahara de Vest și implicațiile care împiedică o mai bună relație și o mai bună integrare pentru țările de acolo, Maroc, Algeria. Știm uh, dreptul internațional, știm că este un conflict care uh, este pe lista ONU a teritoriilor care nu sunt autoguvernante, dar am vrea să ne spun dacă PNUD poate să ajute acolo. Uh, Există vreun fel de activitate desfășurată de PNUD acolo care să poată, într-un fel sau altul, să ajută la evaluarea modului în care acorduri um, de genul celor încheiate de UE cu Maroc se aplică sau nu se aplică, dacă oamenii din Sahara de Vest au sau nu de câștigat din acestea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bau, să aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Toate întrebările și comentariile dumneavoastră uh, sunt interconectate și uh, o să încerc să le răspund și eu așa într-un continuu, pentru că, într-adevăr, au legătură unele cu altele principiul mai mult pentru mai mult din uh, programul de vecinătate. Dacă analizăm această politică, e clar că trebuie să modificăm modul în care lucrurile au evoluat cu lumea arabă, pentru că și lumea arabă s-a schimbat. Și de asemenea sunt de părere că dacă vom continua să urmăm principiile uh, Ehm, pe baza acestui amor for mor, da, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, vom penaliza țările care nu ehm, se îndreaptă așa cum ne dorim pe acea cale. Cheia este să continuăm să ne concentrăm pe drepturile omului, pe libertate, pe societatea civilă și să ne asigurăm că mm, toate aceste elemente sunt incluse în toate țările arabe și că Uniunea Europeană și națiunile uh, Uh, unite și toți partenerii oferă sprijin tuturor țărilor, fie că uh, uh, asta merge către guverne, societatea civilă, organizațiile de tineri, să încercăm să ajungem la cât mai mulți oameni posibil în țările respective. Chestiunile pe care eu le văd um, constau în faptul că majoritatea statelor arabe își au conducerea schimbată, dar și mentalitatea conducerilor s-a schimbat. Conducerea, conducătorii știu că oamenii care au ieșit în stradă și au dat jos uh, conducătorii de dinaintea lor pot să le facă și lor exact același lucru dacă nu răspund pentru acțiunile lor și de aceea sunt mai atenți, sunt mai sensibili, sigur, în măsura posibilă pentru ei uh, la nevoile oamenilor. Și, de asemenea, sugestia mea este că uh, este bine să continuăm să lucrăm și cu conducerea, cu parlamentarii, cu uh, organizații pentru tine, ale tineretului mai mult, fiindcă trebuie să ne asigurăm că înțelegem cu toții ce doresc acei oameni, ce nevoie au și care um, sunt schimbările prin care trec ei. În ceea ce privește democrația, participarea și uh, participarea politică. Cred că una dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le avem în vedere este educația în lumea arabă, fiindcă deocamdată E adevărat că uh, am îmbunătățit numărul celor care merg la școală, dar calitatea deocamdată este deficitară. Uh, școli în universități peste tot în lumea arabă și nu există nicio curiculă pentru democrație în, democra- în educația respectivă. Societatea este una patriarhală, nu este educată în general cu privire la democrație. Tinerii, de asemenea, uh, n-au fost recunoscuți ca un grup uh, separat în societate, deși sunt cei mai mulți tineri în lumea arabă, ce, tinerii cu cele mai mari nevoi în lume, tinerii cu cea mai mare rata șomajului și cu uh, tinerii cu cel mai mare procent care vrea să migreze. Tinerii, vă spun sincer, fiindcă am lucrat în Iordania, în regiunile arabe și în Liga Arabă, uh, tinerii au primit atenție doar după ce au ieșit în stradă, deși toate rapoartele care au fost elaborate ignorate, inclusiv de Liga Arabă și inclusiv de uh, arabe, de guvernele arabe, uh, constatau că există probleme în rândul tinerilor, tinerii nu sunt satisfăcuți, tinerii sunt educați, educația nu corespunde nevoilor de pe piață și într-o zi acești uh, tineri se vor transforma într-o bombă, ceea ce s-a și întâmplat. Și așa că trebuie să fim foarte atenți acum în politicile noastre, în modul în care abordăm uh, situația. E prea târziu să ne ocupăm uh, profund de cei vârstnici, dar nu de tineri. Școli, politici pentru tineri, să ne asigurăm că toate sunt integrate. Și de asemenea, la Națiunile Unite, știu că probabil cu toții cunoașteți acest lucru, secretarul general a numit un trimis special pentru tineri. Un tânăr are 28-29 de ani care încearcă să meargă în întreaga lume pentru a promova ideea că tinerii pot fi factori de decizie, pot uh, fi parte a participării la viața politică și uh, se deplasează în teritoriu pe scară largă și nu e deloc ușor să uh, își impună uh, punctul, uh, subiectele pe care vrea să le discute pe uh, agenda guvernelor. Deci și aici trebuie să ne gândim puțin la ce vom face. În ceea ce privește colaborarea cu societatea civilă e foarte important acest lucru. Societatea civilă în lumea arabă s-a format oarecum, dar încă nu are rădăcinile bine ancorate și este foarte important să finalizăm acest triunghi societate civilă, guvern și cetățeni. E foarte important, apetitul există acum, nu neapărat pentru că n-a existat o societate civilă înainte, ci pentru că acum se înțelege rolul pe care aceasta trebuie să-l joace și modul în care uh, pot ajuta guvernele să înțeleagă mai bine uh, pentru cine lucrează și cu cine lucrează. În ceea ce privește Liga Arabă, am fost uh, asistent secretar general la Liga Arabă un an și jumătate, acum un an și jumătate și pentru mine uh, eu îmi păstrez convingerea că Liga Arabă este un instrument important, o entitate importantă, o instituție importantă care uh, poate să aducă în prim plan aspirațiile și nevoile arabilor și în lumea internațională și în atenția lor. Poate că sunt probleme în ceea ce privește capacitatea instituțională, de exemplu, sau alte chestiuni, dar este foarte important pentru noi toți să sprijinim uh, Liga Arabă, continuând să sprijinim cetățenii și um, mecanismele pe baza cărora funcționează pentru a ne asigura că uh, Um, are loc o dezvoltare economică, socială și politică și cred că până când nu avem uh, altceva, și asta nu se întâmplă chiar în curând, n-ar trebui să uh, renunțăm la această instituție dacă vrem să înregistrăm progrese și să ne asigurăm că agenda de dezvoltare și politică va continua, vor continua să evolueze. Am înțeles că există voci care consideră că Uh, așa că am trăit traiul această ligă, dar eu zic că nu e așa, încă mai are multă forță. Dacă ne uităm la conflictele care s-au produs aici și acolo, Liga Arabă a avut un cuvânt de spus. Avem un trimis comun care încearcă să rezolve problemele din Siria. Liga Arabă continuă să fie relevantă politic. Nici o decizie nu se ia în uh, mediul internațional fără lua în considerare opinia rezoluția Ligii Arabe. Deci e important să continuăm să-i oferim sprijin și ajutor Ligii Arabe pentru uh, cei care necesită că au nevoie de ajutor. În anumite părți trebuie și sprijinită mai consistent și o să facem acest lucru. PNUD crede în acest lucru, crede în sprijinirea organizațiilor regionale și avem acorduri de cooperare cu lumea arabă pentru a-i ajuta în uh, eforturile lor de construire a capacității, a monitor- de monitorizare a alegerilor și așa mai departe. Deci noua agenda a lumii arabe trebuie să se reflecte în activitățile uh, Ligii Arabe și în rezultatele pe care Uniunea Europeană, ONU și toate celelalte agenții internaționale și parteneri uh, pot să le ofere. Me, rețelele de socializare. Dacă vrem să analizăm situația tinerilor, care am spus că sunt foarte numeroși în lumea arabă, trebuie să vedem și ce instrumente au la dispoziție, cum interacționează, cum lucrează, cum gândesc. Sigur că gândesc diferit de noi, asta e clar. Și trebuie să înțelegem cum gândesc și cum funcționează și uh, în ce direcție se îndreaptă. Am o fică de 16 ani și de fiecare dată când îi spun ceva sau uh, îmi pun o părere, îmi spune, mamă, dar nu înțelegi. Și până la urmă mi-am dat seama, așa e, nu înțeleg, nu înțeleg ce-și doresc, ce vrea ea, nu înțeleg cum gândește încă, nu le înțelegem dorințele, viziunea, trăiesc într-o lume diferită de noi și prioritățile lor sunt de dezvoltare sunt diferite de ce credem noi că e bun pentru ei. Uh, deci eh, procesul acesta decizional pentru tineri la nivel global este foarte important și vocea lor e importantă. Participarea în politici, în crearea de programe este foarte importantă și folosirea instrumentelor lor de asemenea e relevantă dacă vrem să stabilim un contact puternic și sper că în curând voi vedea parlamentari din lumea arabă care să fie mai tineri ca vârstă și care să poată eh, ieși în față cu adevărat și să sprijine uh, să vină în Parlament, să fie aleși, să candideze. Toate aceste lucruri sper să le văd. Și asta înseamnă că și noi, la rândul nostru, trebuie să oferim ghidare, orientare, formare, investire în formarea pentru democrație și toate aceste chestiuni de care tinerii au nevoie. Trebuie să le cunoască și să le înțeleagă. Nu știu cum să spun asta, dar uh, m-a întrebat de papă și de musulman. Din păcate, există mulți papi în cazul uh, musulmanilor. Dar uh, există multe instituții care sunt respectate Uh, în lumea arabă cu care trebuie să colaborăm, pe care trebuie să le uh, căutăm și să le implicăm atunci când vrem să rezolvăm problemele de acolo. Chestiunea suniților și șiiților din limba arabă, uh, am crescut în lumea arabă și niciodată n-am simțit vreo problemă. Nu știam cine uh, suniți au șiit până acum, în prezent. Deci, da, e o mare problemă, dar problema e doar din politic. Uh, e o chestiune așa de politicizată acum încât trebuie să fim foarte ateze cum uh, o abordăm. Nu susțin că eu aș avea răspunsul, nu uh, zic că eu am soluția, dar trebuie să fim foarte atenți și trebuie să uh, includem în politicile noastre uh, și în programele noastre eh, de dezvoltare pe toată lumea din societatea arabă. Toate sectoarele trebuie să ne asigurăm că respectă drepturile omului, minoritățile și să ne asigurăm că toți oamenii sunt incluși. Au existat excludere anumitor sectoare în lumea arabă și poate că acum acest lucru se folosește ca instrument politic. Dar trebuie oricum să facem eforturi să ne asigurăm că lucrurile nu mai continuă așa și trebuie să fim foarte atenți că aceste chestii chestiuni nu existau um, înainte în lumea arabă. În istoria recentă uh, nu sunt cazuri de șiți și suniți care se omoară între ei. E un fenomen nou și trebuie să fim foarte atenți, să-l gestionăm um, foarte sensibil, inclusiv și uh, separat de orice conotație politică. Am încercat să răspund la cât mai multe întrebări. Sper că le-am acoperit pe toate. Vă mulțumesc cu adevărat Vă mulțumesc pentru prezență, pentru um, interes, pentru întrebările cu privire la cum putem colabora. Aștept să ne intensificăm colaborarea, mai ales în ceea ce privește politica de vecinătate și să colaborăm pentru a vedea cum putem gestiona mai bine noua realitate din lumea arabă, cum putem vedea gestiona mai bine noile realități și prioritățile socioeconomice într-un mod diferit. Vă mulțumesc! Well, we would like to thank you because I think... Și noi dorim să vă mulțumim pentru că, într-adevăr, am avut și noi de câștigat de pe urma calităților dumneavoastră, mai întâi experiența dumneavoastră în cadrul Națiunilor Unite și faptul că sunteți o persoană care vine din acea regiune și care înțelege foarte bine lucrurile, care face acest efort de a înțelege lucrurile, pentru că odată ce începi să analizezi aceste aspecte, începi să-ți dai seama cât de puțin știm, de fapt, și cât de mult ar trebui să știm. Acum, în ceea ce privește copiii, tineretul, trebuie să fim mândri și fericiți de faptul că ei gândesc, chiar dacă gândesc diferit. Thank you again for everyone. Thank you vă mulțumesc la rândul meu. Now <clears throat> we would move straight. Bun, trecem acum direct la următorul punct. De pe ordinea de zi. Și anume, prezentarea raportului interimar privind monitorizarea proceselor jurnaliștilor din Turcia. Pentru că e o prezentare ce va fi făcută de către delegația ad hoc a Parlamentului European care a mers în Turcia și această Delegația a fost comisă de, condusă de domnul Iaroslav Valesa și este compusă din cinci membri în rândul deputaților. Așa că, domnule Valesa, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Comisia ad hoc Delegația ad hoc a fost formată în cadrul delegației interparlamentare mixte UE-Turcia pentru a monitoriza procesele jurnaliștilor în Turcia. Și motivul principal a fost faptul că au existat indicații clare că șapte jurnaliști au fost, uh, au fost uh, anchetați din cauza ceea ce au scris sau au spus în mass media și au existat situații în care motivele acestor anchete erau uh, întemeiate. Dar numărul de jurnaliști arestați a fost mult prea mare pentru a uh, trece cu vederea aceste elemente și am vrut să monitorizăm felul în care s-au desfășurat aceste procese pentru a vedea dacă acestea s-au desfășurat în mod legal. Și în niciun caz, libertatea lor de exprimare nu ar trebui să fie uh, restricționată scopul acestei delegații a fost unul foarte clar. Pe durata vizitei noastre au existat foarte multe elemente care au venit în uh, întâmpinarea îngrijorărilor noastre în ceea ce privește echitatea acestor procese. În uh, cazul CKC și în cazul ODA TV, jurnaliștii au fost acuzați că au uh, transmis știri în mod organizat tocmai pentru a susține planurile teroriștilor și acuzația aceasta s-a bazat pe niște articole de știri, uh, pe cărți, fotografii și alte elemente care aveau drept scop să demonstreze existența unor acestor legături cu organizații teroriste și în ambele cazuri apărarea a denunțat aceste a, lucruri ca fiind a, uh, un, o scenare, o bazată pe ideea că acuzațiile uh, nu se bazează pe acte care pot fi incriminate în mod concret. Rolul delegației noastre ad hoc a fost să verifice toate aceste acuze și să verifice și dovezile. S-a notat, totuși, faptul că au existat îngrijorări exprimate în mod repetat de către avocați și de către anumite grupări juridice în ceea ce privește aceste dovezi prezentate ă, atât în ă, cazul ODA TV cât și în cazul KCK, precum și în alte cazuri individuale împotriva jurnaliștilor. E vorba de uh, manuscripte nepublicate care au fost uh, confiscate de către poliție și la care se face aluzie în uh, actul de acuzare și faptul că au fost uh, uh, anchetate uh, anumite surse de informare și că anumite surse au fost păstrate secrete și au fost uh, uh demonstrate, au fost prezentate ca și dovezi de conspirație, precum în cazul uh, KCK care uh, se pare că a avut legături cu PKK-ul, informațiile prezentate, cum ar fi, spre exemplu, la lansarea unui apel pentru a organiza o întâlnire sau pentru a organiza manifestări de stradă, e bine, avocatul apărării a punctat toate aceste incoerențe și a subliniat faptul că articolul 12 al legii privind presa garantează uh, sursele și uh, faptul că sursele trebuie să fie anonime și trebuie să fie uh, protejate. Apelul către demonstrații de masă în stradă a fost prezentate de către procuror ca fiind un act care avea drept scop defăimarea statului și uh, acest tip de uh, acuzații au fost evocate de mai multe ori. Dar acestea au fost contracarate de către afirmațiile um, apărării în ceea ce privește libertatea de exprimare. Exprimarea unor opinii politice spre exemplu, sprijin pentru un model de democrație, de confederalism democratic, pentru autonomie regională, așa cum face pe cacaul, a fost descrisă ca fiind o, o dovadă clară a legăturilor care existau cu această organizație. Apoi, tele, uh, apeluri telefonice care au fost înregistrate au fost de asemenea utilizate pentru a prezenta dovezi în ceea ce privește legăturile care ar exista uh, între acești cetățeni și pe cacaul. Și aceste anchete au fost făcute fie direct față de jurnaliști, fie față de sursele de informare pe care le aveau acești uh, jurnaliști și au reprezentat surse de uh, aceste conversații telefonice au fost utilizate ca și uh, uh, dovezi pentru a sublinia faptul că nu a fost posibil să fie citite și analizate miile de pagini de transcrieri ale acestor conversații telefonice. Um, acestea au fost regrupate sub un concept și anume note sau notițe de întâlniri, de uh, ședință, pentru a sublinia caracterul organizat al acestor întruniri. Verificarea autenticității acestui tip de dovezi a dus la dezbateri foarte aprinse și dovezile în ceea ce privește călătoriile în străinătate, spre exemplu vizele pe pașaparte și așa mai departe, în ceea ce privește cazul KCK, tocmai pentru a susține ideea că mai mulți acuzați au participat la astfel de mitinguri și întâlniri, spre exemplu în Irak. Ei bine, apărarea a protestat asupra acestor acuze și a spus că există incoerențe în ceea ce privește uh, versiunea prezentată de către uh, procuror. Un alt element care ne-a alarmat era uh, um, uh, situația și prezența martorilor. Noi am monitorizat aceste procese în Turcia și raportul nostru va fi gata pentru primul semestru al anului 2014. Parlamentul European, în rezoluția sa din 18 aprilie 2013, referitor la raportul pe 2012 a, referitor la progresele înregistrate de către Turcia, notează deja faptul că această delegație va continua să monitorizeze procesele jurnaliștilor și va urmărind de aproape reforma judiciară în Turcia, tocmai pentru a vedea felul în care sunt garantate libertatea de expresie și libertatea mass media. Delegația ad hoc este conștiență de faptul că Parlamentul European și-a exprimat îngrijorările în ceea ce privește procesele în curs de derulare și, de, uh, și în ceea ce privește perioadele îndelungate de detenție ale acestor jurnaliști. De aceea subiectul este unul arzător. Delegația a fost informată de faptul că în codul penal turc există posibilitatea de a sancționa astfel de declarații non-violente în momentul în care există uh, bănuiala că acestea servesc interesele anumitor organizații teroriste. Suntem la curent cu faptul că articolul 26 și 28 ale Constituției Turciei limitează libertatea de expresie pe baza acestor considerente de siguranță și securitate publică, ordine publică și unitate națională. Și aceste aspecte merită o atenție deosebită pe viitor. Delegația ad hoc amintește la apelul lansat de Parlamentul European către Guvernul Turciei pentru a finaliza cadrul juridic pentru reforma uh, uh, juridică în domeniul libertății uh, de exprimare și în ceea ce vrește toate cazurile pe rol în acest domeniu. E vorba de un pachet de reformă juridică și Există un plan pentru plan, drepturile omului care a fost redactat de către Ministrul de Justiție în cooperare cu Consiliul Europei și bazat pe cazurile în instanță. Deci vom urmări între aproape felul în care aceste texte vor fi implementate pe viitor. Se notează de asemenea numărul mare de dosare împotriva jurnaliștilor care au scris articole pe tema curzilor. Am fost informați despre felul disproporționat în care s-au uh, dat amenzi și, în anumite cazuri, chiar s-a ajuns și la închiderea anumitor ziare. S-a ajuns la situații de cenzură și la închiderea anumitor publicații pe internet. Delegația ad hoc a fost informată de acele uh, cazuri în care dovezile nu au fost suficiente și au fost utilizate împotriva jurnaliștilor în astfel de cazuri. S-a notat faptul că angajamentul demonstrat de Ministrul Justiției și de către uh, înalți reprezentanți ai uh, sistemului juridic din Turcia este unul clar față de instanțele internaționale și faptul că aceste instanțe își doresc să continue dialogul care a fost astfel lansat. Și, după cum am spus înainte, delegația noastră își va continua munca, va continua să monitorizeze felul în care se derulează aceste procese. Săptămâna viitoare vom avea o nouă uh, delegație la fața locului și raportul nostru în principiu va fi gata în primul semestru anului 2014. Președintele, mulțumesc foarte mult. Avem o solicitare. Domnul Sofocleos Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Darmus, colegul nostru a făcut o prezentare foarte impresionantă și foarte clară și răspicată despre ceea ce se întâmplă în Turcia în aceste procese ale jurnaliștilor. Colegul nostru a spus foarte clar faptul că aceste procese pur și simplu nu întrunesc nu întrunesc criteriile de bază de justiție în felul în care noi le înțelegem. Și acest lucru vorbește de la sine și îmi pare rău că nu e suficientă lume în sală să audă acest lucru. Și eu aș avea o întrebare. De ce colegii continuă să se agațe de acest mit și anume că Turcia este un stat, mai ales guvernul Erdogan, care, de fapt, promovează exact aceleași valori ca și cele pe care le promovăm noi în Uniunea Europeană, în Europa continentală, pentru că Turcia nu este o țară europeană. De patru ani de zile sunt în Parlament și tot au tot felul de discuții despre valori, valori despre democrație și așa mai departe. Ori în țara noastră, în Regatul Unit, noi am adus democrația peste tot în lume și apreciez faptul, la un nivel personal, la un nivel patriotic, apreciez faptul că se spune așa ceva. Cât timp mai am la dispoziție? Mai am un minut sau... A, mi se termină timpul de intervenție. Deci, la nivel patriotic, așa, apreciez acest lucru, că aceste valori sunt împărtășite de toate statele membre ale Uniunii Europene, dar aceste valori nu sunt absolut deloc împărtășite de Turcia. Așa că trebuie să clarificăm lucrurile odată pentru doamna față de partenerul turc. Negocierile între UE și Turcia, plecând de la comportamentul guvernului turc, nu am niciun fel de șansă de izbândă, nici acum, nici vreodată altădată. Și de aceea trebuie să clarificăm faptul faptul că toate plățile de preaderare care au fost făcute până în prezent trebuie să li se pună capăt odată pentru totdeauna. Iar camionetele Ford Transit, care se spune că de fapt sunt produse în Regatul Unit, nu e adevărat, sunt produse în Turcia și sunt produse în Turcia cu fonduri care vin de la Uniunea Europeană. Ideea este că Turcia e prea sărată, săracă, prea mare pentru a putea, aș putea permite să mențină acele valori ale Uniunii Europene care să-i permită să devină un membru de plin al Uniunii Europene. De aceea lansez un apel către primul nostru mini, ministru și îl rog să nu mai meargă la Turcia, la, în Turcia, la Istanbul și să facă astfel de declarații prin care uh, poporul turc ar putea să devină membru al Uniunii Europene. Asta pe mine mă enervează pentru că mi se pare absolut uh, copilăresc să faci astfel de declarații pe scena internațională. Și aici mai avem un punct de subliniat și o să fie ultima mea frază. Și anume anume, Uniunea Europeană afirmă faptul că are anumite valori. Dacă Uniunea Europeană vrea să fie luată în serios ca fiind una, o apărătoare a acestor valori, nu poate nici acum, nici altă dată vreodată să accepte ca, Uniunea, ca Turcia să devină membru a Uniunii Europene. Și doresc să mulțumesc colegului nostru pentru această prezentare extrem de clară și limpede. Da, și o să trebuiască să vă spun Știți poate povestea acelui bandit, acelui hoț care uh, a încercat să ajute pe cineva și a spus, a, de fapt, prima mea greșeală era faptul că am fost un om foarte generos. Da, dumneavoastră aveți dreptul să aveți opinia dumneavoastră, nu-i nicio problemă. Însă să treceți de la un minut intervenție la trei minute și în principiu asta nu trebuia să fie o dezbatere de sine stătătoare. Bun, acum asta e, trecem mai departe, domnul Sofocleus. να ξεκινήσω με μία θέση. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a exprima o dorință. Turcia trebuie să-și găsească un loc în Uniunea Europeană. Și am spus că e o dorință. De ce o dorință? Pentru că până ziua de astăzi, și având în vedere și cele spuse de ceilalți colegi, și având în vedere și cele care au fost amintite, cele care figurează în raport, e bine, ceea ce face până în prezent Turcia este să aibă un dublu limbaj. Pe de o parte spune că împărtășește valori, dar nu le respectă. Și acest lucru iese clar și din istoria sa, și din cultura sa, și din atitudinea sa, și de asemenea nu respectă nici legislația internațională. Mie mi se pare incredibil ca o țară care dorește să integreze Uniunea Europeană să nu respecte libertatea presei, care este o componentă integrală a tuturor valorilor țărilor care fac parte din Uniunea Europeană. Comisia Internațională de Protecție a Jurnaliștilor spune felul următor. Turcia este prima țară în lume care are acest record trist al jurnaliștilor aruncați în temniță din cauza convingerilor lor, din cauza articolelor lor. Deci un lucru flagrant, o încălcare flagrantă a libertății presei în foarte multe țări acest lucru a fost, uh, a fost condamnat și a fost uh, de mulți ani de zile. Însă, în Turcia nu. Apoi mai avem și problema cenzurii. Și repet încă o dată, numărul de jurnaliști care se află în temniță din cauza opiniilor exprimate crește uh, foarte, foarte mult. Acum, în ceea ce privește jurnalistul Rohadek Mexin, Aici o situație incredibilă. El a fost prezentat ca și un hoț, ca și un delicvent. Ca... Și faptul că ar fi uh, comis niște furturi în uh, mai multe ocazii, în timp ce singura lui vină e faptul că a spus în mod liber ceea ce uh, gândea și a făcut acest lucru în emisiuni radio. Domnul Daf, Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă exprim ca un și un prieten al Turciei și e clar că sunt foarte trist să constat faptul că a existat astfel de probleme în Turcia și că acestea au devenit atât de pregnante. Și nu e vorba doar de procesele care au fost aici descrise, și pe care domnul Valesa le-a monitorizat și pe care ne le-a prezentat, ci e vorba și de efectele colaterale ale acestor uh, procese, care sunt efecte deosebit de importante și pe care Parlamentul nostru trebuie să le urmărească îndeaproape. Înainte de toate, referitor la domnul Erdogan și partidul la putere, aceștia exercită o presiune atât de mare asupra jurnaliștilor și asupra reprezentanților mass media, uh, un fel de cenzură care uh, sporește pe zi ce trece. Și multe dintre aceste organizații uh, și devin extrem de partizane. Și sunt uh, în favoarea ideologiei AKP-ului. Însă acest lucru trebuie combătut Acest lucru trebuie combătut, trebuie să vedem. Distanța care există între AKP și diferitele cazuri în instanța și felul în care acestea afectează pe cei care astăzi au devenit o țintă, o adevărată țintă a guvernului. Și aș spune că mai e și un alt lucru nefericit și neplăcut care se întâmplă acolo. Primul ministru Erdogan pare să să lanseze așa tot felul de povești în presă și unele dintre acestea sunt absolut uh, enorme, absurde. Spre exemplu, acuzația că Israelul este în spatele loviturii din Cairo și unii chiar încep să și creadă aceste povești din mass media. Iar asta, în mod clar, este o atitudine periculoasă și contravine în mod clar statului de drept și democrației. Mulțumesc! Mrs. Flotre, who is... Mulțumesc! Și acum doamna Flotre, care este una dintre membrii delegației ad hoc. Cu microfon vă rugăm. Cu microfon, vă rugăm. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. E bine faptul că avem această comisie ad hoc în Parlamentul European, dar care este scopul? Scopul nu este să acuzăm doar uh, autoritățile din Turcia, așa cum fac unii colegi. Spun acest lucru în mod foarte clar. Scopul acestei delegații ad hoc, așa cum, cum uh, a spus și domnul președinte Valesa, Se pare că microfonul oratoarei nu funcționează în mod corect. Deci, spuneam foarte pe scurt, că această delegație ad hoc este, de fapt, rezultatul unui amendament pe care grupul meu l-a prezentat acum un an și jumătate, în momentul în care neliniștile noastre erau foarte puternice în ceea ce privește libertatea presei în Turcia și libertatea de exprimare în general și că vocația acestei delegații nu era, așa cum au spus unii colegi, de a uh, face un proces inechitabil împotriva autorităților Turciei. Nu este scopul muncii noastre, uh, munca de, uh, care se derulează sub președinția colegului Valesa, ci mai degrabă ideea de a exprima vigilența noastră continuă și constantă, deci o monitorizare constantă și continuă a acestor elemente fundamentale, esențiale, piatră de temelie pentru democrație și anume libertatea de exprimare și libertatea presei. Și în ce idee, în ce perspectivă? În perspectiva și dorința de a formula cele mai bune recomandări cu putință pentru a exercita pe lângă autorități și pe lângă ansamblul actorilor implicați care contribuie la diversitatea și profesionalizarea presei în Turcia, să putem exprima aceste recomandări. Și pot să spun că din acest punct de vedere, comentariile făcute de unii colegi uh, s-ar putea să mă ducă într-o, într o într într altă situație și anume să regret această inițiativă. Pentru că e trist să vedem astăzi, uh, noi trebuie să vedem astăzi ceea ce suntem în stare să facem și să contribuim la îmbunătățirea situației. Și vedem că acest lucru se poate face. Se există foarte multe persoane în Turcia care, man- care manifestă pentru libertate, pentru democrație, pentru libertatea presei, pentru drepturi. Așa că raportul semnalează niște chestiuni care sunt evidente, care sunt clare. E un raport care datează din 2012. E clar că s-au mai întâmplat multe de atunci și până acum. Trebuie să măsurăm impactul celui de-al patrulea pachet de reformă judiciară. Mai mult decât atât, există și această chestiune, și anume chestiunea curdă, pentru că e chestiunea prioritară prin legile antiteroriste. A, chestiunea aceasta este astfel abordată și e un element important pentru presa și jurnaliștii din Turcia. Deci, din acest punct de vedere, procesul de pace care a fost lansat ar trebui în principiu să, ă, ă, să, să constituie obiectul principal al atenției și vigilenței noastre. Ce putem face pentru a susține acest proces de pace? Iată, asta trebuie să facem, dragi colegi parlamentari. Și apoi, și evident că vom face asta cu următoarea vizită, e Uh, vorba de cazul Gezi, uh, parcului Gezi, pentru că asta a deschis ochii cetățenilor din Turcia în ceea ce privește situația reală a presei în Turcia. Pentru că în anumite ziare, uh, televiziuni, la radio, nimic nu s-a spus despre manifestări timp de câteva zile la rând, în timp ce pe alte canale de televiziune, pe alte canale radio, vedeam imagini, auzeam emisiuni tot timpul, în permanență. Uh, uh, emisiuni despre ceea ce se întâmpla, manifestații și așa mai departe. Deci, e o lipsă de calitate, un neajuns, o lipsă de independență a felului în care uh, societatea este informată. Acum, indiferent că e vorba de uh, uh AKP sau un alt lobby financiar, politic, indiferent despre cine este vorba, în fine ajungem la autonomia de care se bucură mass media, presa în Turcia. O autonomie care trebuie să fie garantată prin o restructurare, prin o profesionalizare a acestei meserii, prin Constituție, prin finanțare, modul de finanțare și Având în vedere acest lucru, domnul președinte intervine pentru a întrerupe oratoarea și doamna Flotră continuă nu uitați și personalitatea destul de autoritară a primului ministru, care, evident, a, ajuns la situații de propagandă, de propagandă și complot în presă. Și asta demonstrează cu cine avem de-a face și opinia publică a început să înțeleagă că există aici un neajuns, o lipsă de autonomie în domeniul mass media în Turcia. Și asta cred eu că va, ar trebui să fie preocuparea și îngrijorarea noastră principală în săptămânile și lunile ce vor urma. Uh, Bun, s-a notat. Acum, doamna Gomes, vă rog. Uh, Înțeleg problemele referitoare la uh, faptul că există probleme cu un raport. Nu avem pro- probleme cu Turcia devenind membru UE, dar acest raport este important și misiunea trebuie să continue. Pentru că mă gândesc la Gezi Park și m-am întâlnit cu oameni, oameni foarte curajoși în Turcia care luptă pentru uh, liberă exprimare și trebuie uh, să înțelegem că acest gen de raport le permite să acționeze și să-și păstreze credința în puterea lor. Cred că ar trebui să continuăm și ori care va fi statutul Turciei. Turcia nu o să dispară, rămâne aici, e partenerul nostru, e vecinul nostru, trebuie să interacționăm și uh, Trebuie să susținem uh, democrația și libertatea în Turcia. Domnul Tenoc. Uh, Turcia, care este o țară minunată, e adevărat, uh, se deplasează în direcția greșită, zic eu, așa cum vedem în acest raport interimar. Și ne întrebăm despre independența sistemului judiciar și libertatea presei într-o Turcie seculară, lucrurile stăteau altfel. Și uh, conceptul acela pare să fie din ce în ce mai amenințat sub guvernul Erdogan. An de zile în Parlament am criticat uh, interdicția uh, care exista în ceea ce privește libertatea presei, privind dreptul de a critica ocupația militară a Ciprului sau de a recunoaște um, duritatea genocidului armean. Așa cum am spus, era o situație în uh, regimul anterior, secular, și acum ne confruntăm cu o inversare a situației, acțiuni selectate împotriva armatei, dat fiindcă lucrurile s-au întors în favoarea partidului AKP și um, departe de modelul secular Uh, de asemenea, mă întreb cum e cu armele uh, date grupurilor de extremiști, uh, jihadiști uniți din Siria și chiar în Irak, care o să aibă consecințe grave pentru stabilitatea în ambele țări. Și așa cum a spus colegul meu din ALDE, domnul Daf, ideea propusă de prim-ministrul Erdogan că generalii din Egipt care au răsturnat frăția musulmană și guvernul președintelui Morsi din, din um, Egipt și-au primit ordine, ca aceștia și-ar fi primit ordinele din Israel e hilară. refuzia, refuzul de a, a, a se ocupa de situația Bisericii Grece Ortodoxe, în ciuda protestelor, arată că libertatea religioasă pentru minoritățile creștine nu mai este garantată în Turcia. Mulțumesc, domnule Valensa. O frază în încheiere, vă rog. Doamna Valensa. Domnul Valesa, eh, mulțumesc pentru toate cele spuse. Două aspecte. În primul rând, trebuie să fie multe făcute eh, de partea turcă, dar Vreau să subliniez că există voință de partea autorităților din Turcia, voință de a coopera cu mine, cu delegația noastră, au dat dovadă de deschidere. Acestea fiind spuse, vreau să mai reduc puțin din uh, incisivitatea unora dintre comentarii. Misiunea și mandatul pe care l-am avut de la conferința președinților este foarte precisă. Trebuie să uh, vorbim uh, despre libertatea mass media, jurnaliștii în încheie și, și despre asta trebuie să vorbim, nu să discutăm despre chestiuni care țin de uh, viitor viitoarea aderare a Turciei la UE și așa mai departe. Având în vedere aceste lucruri, am o misiune uh, pe care trebuie să o duc până la bun sfârșit și asta o să și fac în, cu exactitate. Mulțumesc, acestea fiind spuse, se încheie întâlnirea de astăzi. Reuniunea de astăzi se încheie și ne revedem pe 23-24 septembrie, săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru participare!